Dear colleagues, I would like to open... Dragi colegi, deschidem ședința noastră. Începem cu punctul 11 al ordinii de zi, un schimb de opinii despre procesul de pace din Orientul Mijlociu și îl salut pe reprezentantul special al UE pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, precum și ambasadorul Pierre Vemont, am și trimisul special al Ministerului de Externe francez, dr. Alon Ben Meir, profesor de relații internaționale la Universitatea din New York. Toți invitații noștri au o vastă experiență în domeniu și sperăm să căpătăm o evaluare uh, exactă a ce se întâmplă la nivelul quartetului și al ofertei de pace, a recomandărilor pentru viitor. Quartetul a identificat trei uh, aspecte principale, violența palestiniană, extinderea coloniilor și posibilitatea unui viitor stat palestinian uh, Domnule Gentilini, cum, în ce fel s-a monitorizat raportul quartetului? Mulțumesc, domnule președinte. Este o ocazie specială alături de ceilalți invitați să discutăm despre această temă tocmai acum. Sigur, există multe aspecte implicate, dar m-aș concentra pe trei argumente principale, care, după părerea mea, sunt cele mai importante. Dar apoi, poate că am să elaborez și pe marginea altor subiecte în funcție de dezbaterea noastră. Întâi de toate, v-aș spune câte ceva despre importanța de a ne concentra tot mai mult pe soluția celor două state prezervând achiul și încercând să uh, menținem deschisă această posibilitate. Apoi am să vorbesc despre diversele inițiative pentru a ajunge la această soluție a celor două state, cum spune domnul președinte, raportul quartetului, dar chiar că Pierre Vimone va spune ceva mai mult și despre inițiativa Franței. Apoi aș spune câte ceva despre ce poate să facă UE, ce face deja UE și ce ar putea să mai facă pentru a contribui uh, la o soluționare. Soluția celor două state este poziția proclamată deja de cele două părți, susținută de întreaga comunitate internațională și poate părea că declarăm un lucru evident, dar nu este tocmai așa, pentru că în acest moment în istorie trebuie să încercăm să menținem această idee. Uh, dinamica momentului, ca să spun așa, nu e neapărat încurajatoare. Există mai multe elemente în joc. Există o lipsă de încredere între cele două părți. Se întâmplă lucruri la nivel de cooperare, la nivel de securitate, acordul pe energie, însă cele două părți, practic, au eșuat să dialogueze în mod substanțial. Apoi uh, există uh, elemente de pe teren care nu merg în direcția cea bună și v-aș reaminti intervenția în alte reprezentant Federica Mogherini cu o săptămână în urmă în plenară uh, potrivit um, acolo unde a vorbit despre situația din Cisjordania. Și dezbaterea care a urmat a fost una foarte vie. Există și constrângeri la nivel intern de fiecare parte. Uh, altfel spus, sunt și alte lucruri de care trebuie să se îngrijească, fiecare la el acasă. Uh, cunoaștem situația din Israel, uh, știm care sunt limitele de acțiune în ce privește soluția celor două state, dată fiind coaliția la putere la Ramala. De asemenea, sunt probleme interne. Astăzi, conferința Fatah Uh, este lansată și vom vedea ce va aduce în termen de claritate. Dar, sigur, toată lumea s-a concentrat pe aceste uh, aspecte interne. Există și alte presiuni în regiune. O știm, există, se va lansa o nouă administrație americană, nu-i așa, în scurt timp. Eh, iată contextul, circumstanțele și de aceea spun că este foarte important mai mult ca niciodată să subliniem și să ne agățăm de această eh, soluție a celor două state, pentru că nu există o alternativă plauzibilă. Ieri seară, aici la Bruxelles, m-am întâlnit cu câțiva tineri lideri palestinieni și israelieni Uh, discutând de câteva inițiative ale uh, acestui Parlament și sigur că oamenii își pierd speranța pentru că văd că nu se întâmplă nimic în direcția uh, soluției celor două state. Cu toate acestea, eu cred că e important să continuăm să facem presiune și să um, răsturnăm trendul negativ uh, identificat și în raportul quartetului, încercând să uh, oferim totuși speranță popoarelor uh, prin pași concreți pe teren care să le amelioreze condițiile de viață. Uh, domnule președinte, ați întrebat care uh, e urmarea, care e monitorizarea pe care noi am acordat-o raportului. E bine, trebuie să menținem comunitatea internațională unită, să dăm putere palestinienilor, ținând sigur seama de constrângerile de securitate, și eu cred că este important în momentul de față să uh, ținem cursul. E important pentru că aceasta este evaluarea împărtășită de uh, uh quartet. Uh, și nu e puțin lucru, vorbim de pași de transformare, oferind tot mai multă putere palestinienilor, ținând seama de preocupările în ce privește securitatea de partea israeliană. Dar până la urmă, noi putem încerca să menținem atenția, să facem presiune pentru a-i însoți, dar până la urmă e vorba și de voința politică a celor două părți. Și aici e problema reală, pentru că propunerea în sine așa cum a fost prezentată, nu este nouă. Oricine cunoaște cât de cât situația știe că uh, israelienii și palestinienii se joacă cam cu aceleași propuneri. Și întrebarea este cum să mișcăm lucrurile în această direcție. Trebuie să convingem cele două părți că e un lucru bun pentru ele și că e singura soluție. De aceea, frontul internațional trebuie să rămână unit, făcând presiune, subliniind că soluția celor două state este soluția. Eu unul nu am auzit de nicio alternativă plauzibilă. Sigur că mai putem dezbate, mai putem discuta, dar uh, eu unul nu am auzit de nicio alternativă convingătoare. Ne dorim uh, un Israel uh, democratic. Uh, uh, dorim ca palestinienii să-și vadă aspirațiile împlinite, având propriul lor stat? Răspunsul cred că este da. Și atunci trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru soluția celor două state. Am vorbit despre, despre quartet. Personal, cred că regiunea trebuie să primească toată atenția necesară. Există și inițiativa de pace arabă pe masa de lucru și aici intervin stimulente pentru ambele părți ca să se îndrepte către soluția celor două state. Noi am încercat să contribuim prin eforturile UE la această propunere, la această inițiativă, pentru că dacă ceva izvorăște tocmai din regiune, eu cred că o astfel de inițiativă ar fi mult mai de succes decât una care vine de departe, de la comunitatea internațională. Deci, ținem legătura cu uh, egiptenii, iordanienii, cu Liga Arabă și e important să lucrăm și la acest nivel. Uh, nu că nu am vedea provocările, celelalte provocări din regiune. Sigur că sunt și alte provocări majore în regiune, dar progresând pe tema Israel-Palestina, Israel am putea combate radicalizarea în regiune și am putea uh, debloca oportunități regionale. Iată de ce Trebuie să continuăm să exercităm presiune la uh, nivelul tuturor părților implicate. Există și alte inițiative. Anul acesta mulți uh, actori uh, au anunțat că sunt interesați Statele Unite, Rusia, Egiptul, uh, inițiativa franceză, am menționat-o și Pierre Vimon ne va detalia, această idee. Pot să vă spun de la bun început că noi susținem toate aceste inițiative, dar aș mai spune că una din realizările inițiative deja a fost tocmai aceea de a menține uh, acest subiect uh, sus pe agenda internațională. Acum, ce face UE? Ce poate să mai facă UE? E important să rămânem concentrați pe instrumentele de care noi dispunem așa încât să facem să progreseze această uh, temă uh, la nivelul quartetului, dar și cu alți parteneri internaționali. Și deja pe teren facem o seamă de lucruri. Nu există alți actori internaționali care să aibă instrumentele de care dispunem noi la nivel instituțional, de ajutor umanitar, de formare a civililor pe teren, când vine vorba de uh, uh, a menține Uh, liniile verzi, mm, încercând să operaționalizăm bunăoară inițiativa arabă și oferind stimulente pentru ambele părți. E un parteneriat special, cel la care ne gândim, și acesta ar fi un bun punct de plecare ca să vedem cum putem noi însoți acest proiect al soluției celor două state. UE trebuie să mențină contactul cu partenerii internaționali, acum mai mult ca niciodată, tocmai pe baza soluției celor două state și a ce putem noi să realizăm ca să aducem ca valoare adăugată în acest proces. Domnule președinte, iată cam ce vreau să vă transmit. Încă o dată, uh, a ne angaja în dialog cu toate părțile, cu administ- noua administrație americană, comunitatea internațională, e cuvântul de ordine, tocmai pentru ca întreaga comunitate internațională să rămână unită în jurul acestui concept a soluției celor două state. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much! Mulțumim! Și iar acum dau cuvântul excelenței sale, domnul ambasador Pierre Vimon, să vedem uh, ce se va întâmpla la conferința pe care o pregătește Franța uh, pe chestiunea întregii regiuni. Poate ne uh, expuneți uh, ce se va întâmpla cu propunerea quartetului în contextul politicii externe comune europene și poate ne ajuta să înțelegem mai bine și modul în care vă putem susține. Mulțumesc. Aveți cuvântul. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru... Mulțumesc că m-ați invitat împreună cu domnul Gentilini și cu domnul profesor Benair. E o onoare să mă aflu aici. Nu vreau să vă repet prea mult din timp, pentru că Fernando a spus deja multe și nu doresc să repet ce s-a spus deja. Mai degrabă aș dori să încerc să vă explic uh, despre ce e vorba în inițiativa franceză și care e starea actuală și noi încercăm ceva apropiat de ceea ce spunea Fernando, adică e nevoie de a da un nou avânt soluției cu două state. Cred că, de fapt, asta ne spune multe despre modul în care a involuat întregul proces de pace în ultimii ani. Pentru că astăzi trebuie să susținem cu fermitate soluția cu două state, ceea ce era o soluție subînțeleasă acum câțiva ani. Deci cred că trebuie să fim conștienți de această evoluție și pentru a sublinia caracterul urgent și important al acestei inițiative, aș vrea să adaug uh, la lista de motive uh, oferite de Fernando situația la fața locului și, în plus, noua administrație americană și așa mai departe și aș mai adăuga un element uh, care e important de reamintit, cred eu, se potrivește cu ce ați discutat în această dimineață, așa nume Siria. Ajutorul e ca astăzi, când e să ne întâlnim cu mulți dintre interlocutorii din regiune, fie că e vorba de lideri, uh, reprezentanți ai societății civile, lideri politici uh, din partea diferitelor grupuri politice, nu mai vorbește nimeni despre procesul de pace și despre conflictul israelo-palestinian. Uh, subiectele acestea nu se mai află pe, prin planul agendei uh, mass media și liderii vorbesc acum despre Siria, despre Yemen, despre Libia, despre problemele legate de radicalizarea uh, la care putem asista pe locuri, însă aproape nimic nu se mai spune despre procesul de pace din Orientul Mijlociu. Asta din cauza uh, respectivei situații și atunci Franța a decis lansarea unei noi inițiative pentru că avem impresia că această situație, în primul rând, că e foarte periculoasă pentru toată lumea, nu doar pentru cele două părți sau pentru cele din regiune, dar și pentru Europa și pentru întreaga comunitate internațională. Și apoi, cred că uh, situația uh, status quo-ului ne poate induce într-o să tragem o concluzie greșită, adică putem crede că situația asta se poate prelungi și la nesfârșit fără a crea multe pericole, dar cred că realitatea e exact uh, contrar acestei uh, presupoziții și atunci inițiativa franceză își dorește să reamintească tuturor că dacă nu luăm în serios chestiunea așa cum o făceam acum câțiva ani, ne-ar putea aștepta multe probleme în lunile și anii ce vor veni. Așadar, Cam despre asta este vorba când vorbim despre inițiativa franceză. Are în principal două obiective. Unul, ca soluția cu două state să reapară pe agenda internațională și să redevină din nou o temă, un subiect de discuții publice și chiar inițiative și în al doilea rând, sau în al doilea obiectiv, pentru că nu dorim să ne oprim aici, dorim ca soluția cu două state să fie repusă pe calea cea bună, adică nu să începem un nou proces, că deja am început o felul de inițiative, însă să reușim ca din nou această soluție cu două state să fie inclusă în diferitele procese care există, quartetul, canalul, inițiativele celor din regiune sau ale altor state, FHLC, Comitetul Ad Hoc uh, de Legătură, și anume, în toate aceste instanțe să se uh, sublinieze importanța soluției cu două state și deci să-i se insufle un nou avânt. Poate că ați uh, citit uh, rapoarte sau sondaje în legătură cu această soluție cu două state. Acum, fie că e vorba de sondaje din Israel sau din Palestina, evaluarea ar fi cam aceeași, anume că, în primul rând, încă mai este o mare majoritate în favoarea soluției cu două state. Vorbim de două treimi din uh, cei întrebați uh, au răspuns că soluția cu două state e încă singura opțiune viabilă, după cum și spunea Fernando. Și în același timp, aceeași majoritate repetă că astăzi a devenit o soluție nerealistă care nu poate fi pusă în aplicare. De aceea deja devine naiv să spui că soluția cu două state e singura soluție viabilă <laughs> și e o discrepanță clară între speranță pe de o parte și realitate pe, de cealaltă, pe cealaltă parte. Și atunci uh, asta nu face decât să creeze probleme, crize, disperare și așa mai departe. Și eu cred că e motivul pentru care prin inițiativa noastră ne-am gândit uh, să readucem soluția cu două state pe agenda comunității internaționale, ca să putem face pași înainte. Dar cum să facem? Ei bine, cinstit vorbind, inițiativa noastră diferă cumva de toate inițiativele pe care le-am văzut până acum, pentru că nu încearcă cu orice preț să relanseze negocierile directe între cele două părți. Nu, noi știm că nu e momentul pentru așa ceva și dacă am forța părțile să stea la masa uh, negocierilor, n-am fi de prea mult ajutor. Noi considerăm că, de fapt, ar trebui nu să încercăm noi să ne inventăm apa caldă, pentru că deja există procese, există idei, principii care sunt în joc în acest moment și nu e uh, nevoie să venim cu ceva nou sau să suprapunem ceva, să ne suprapunem peste ceva ce există. Nu e vorba de a impune cu orice preț o soluție. Nu. Știm care e realitatea la fața locului între cele două părți. Din nou, <clears throat> știm că își va intra în pâine o nouă administrație în Statele Unite și că ei vor avea nevoie de timp pentru a decide ce fac în privința asta. Știm de asemenea și că poate vor exista inițiative și din partea altor parteneri. Deci nu încercăm să impunem nimic. Încercăm să ajungem la un acord între toată lumea în jurul ideii că trebuie să fim atenți din nou la soluția cu două state. Și al treilea element nu încercăm să o excludem pe nimeni. Dintr-un început am spus că dacă și alții au idei bune, sunt bineveniți să contribuie și dacă tot am uh, relansat, sau mă rog, lansat inițiativa noastră și deci am relansat uh, un impuls uh, pentru soluția cu două state. Și aici din nou Fernando s-a referit la asta. Am văzut că Egiptul, Rusia, administrația SUA, administrația Obama și administrația nouă încearcă să facă ceva. Avem un foarte bun raport din partea quartetului, foarte util pentru noi toți. Chiar astăzi, în acest moment, am văzut o inițiativă din partea palestinienilor eh, împreună cu eh, să, să obțin o rezoluție din partea ONU în legătură cu coloniile și din nou în niciun caz nu încercăm să determinăm pe alții să nu acționeze. Nu, acum problema este, sigur, să ne coordonăm foarte bine între noi, dar nu e nicio problemă. Suntem foarte interesați uh, de inițiativele altor parteneri, dacă vor exista. Acum, ce încercăm noi și ce sperăm uh, să fie rezultatul final al inițiativei noastre de la întâlnirea din iunie de la Paris, în cadrul inițiativei noastre, am spus că uh, ne dorim până la sfârșitul anului o conferință finală și am ajuns astăzi exact în acea etapă, deci o conferință, dar data încă nu este stabilită, dar ar fi vorba de o conferință care să fie organizată înaintea Crăciunului. Sigur, întotdeauna e complicat să găsești o dată precisă, dar uh, încercăm. Și cred că această conferință va <clears throat> încerca să dea rezultate în trei direcții. Mai întâi, un angajament politic clar din partea tuturor participanților, un angajament politic clar uh, în favoarea soluției cu două state și principiile care stau la baza acestei soluții. Principiile, liniile directoare, orientările, termenii de referință care au fost adoptate în repetate rânduri din 1967 și până acum fie că e vorba de rezoluția de securitate a ONU sau alte documente, foaia de parcurs a quartetului, documentul foarte important care la vremea respectivă a însemnat scrisoarea de invitație a lui James Baker în conferința de la Madrid și așa mai departe și așa mai departe. Așadar, vom face eforturi eh, pentru ca eh, la conferință să avem o bază foarte clară eh, pentru a reaminti tuturor aceste, aceste lucruri și, sigur, să se facă o referință și la inițiativa arabă pentru pace menționată de Fernando. Această inițiativă astăzi e cumva într-un blocaj. Acum problema ar fi să vedem cum am putea să fim de ajutor și aici, să oferim un nou avânt și aceste inițiative care este importantă, cu siguranță poate însemna mm, baza unei posibile înțelegeri între ambele părți și apoi între toți actorii eh, din regiune. Și considerăm că trebuie să găsim o soluție, da, sigur, fără a solicita vreunei părți să facă noi concesii, pentru că nimeni nu e gata să facă așa ceva. Însă, putem vedea din nou, cum să um, conferim un nou imbold inițiative arabe de pace. Știm că asta datează din 1992 și a tot fost pe masa negocierilor, însă nu, s-a, nu i s-a dat curs. Însă, apoi, al doilea punct al, pentru conferință ar fi să vedem cum putem crea condițiile necesare prin acțiuni concrete, propuneri uh, pe baza cărora să le lucreze, pentru a crea mediul favorabil relansării soluției cu două pace. Vorbim despre dezvoltare economică, să vedem ce putem face cu partenerii noștri ca să demonstrăm că există ajutorul comunității internaționale pentru a crea condițiile economice necesare pentru dezvoltarea acestei inițiative. Pentru moment, trebuie să știți că atunci când e vorba despre situația economică din Palestina, nu e vorba de un blocaj sau de un impas, e vorba de pași înapoi, uh, uriaș. Dacă e vorbim de deficitul public, uh, descreșterea economiei, șomaj și așa mai departe. Deci, iată, sunt uh, pași într-o direcție greșită. Apoi, să vedem cum putem ajuta autoritatea palestiniană să-și consolideze, să consolideze capacitatea statală. Aici există deja un nivel însemnat de asistență internațională, dar trebuie să coordonăm mai bine lucrurile, să ne concentrăm asupra necesităților reale ale uh, palestinienilor. Și și aici conlucrăm îndeaproape cu partenerii noștri palestinieni, uh, ca, întreg, ca să fie cu adevărat implicați, cu adevărat implicați în întregul proces. Apoi, uh, o dezbatere publică nouă dimensiune în ambele tabere din motivele uh, expuse anterior, pentru că organizațiile societății civile din ambele părți și-au pierdut încrederea în soluția cu două state. Și atunci trebuie să le ajutăm, contribuind în orice fel, posibil pentru a relansa dezbaterea publică și pentru a recâștiga încrederea în soluția noastră. Și al treilea punct, care am vrea să reiasă uh, sau să rezulte din această conferință cu soluția cu două state. Repet, uh, conferința va fi organizată în următoarele două săptămâni. E să se dea și urmare uh, reuniuni în cauză ca cei care sunt interesați în procesul de pace fie că vorbim de Consiliul de Securitate al ONU, Quartetul, unii din principalii noștri parteneri, noua administrație SUA, Rusia și alții, în fine, să-și asume răspunderea și să preia ștacheta de la Franța și să continue susținerea acestei inițiative pentru ca soluția cu două state să fie cu siguranță pe radar și pe agenda internațională. Poate că ne concentrăm, concentrându-ne doar asupra unui punct, uh, uh, dăm o impresie greșită, dar dacă vedem care e situația la fața locului, putem vedea că, de fapt, pentru ziua de astăzi, asta ar fi principala provocare și principala pro- problemă pe care trebuie să o rezolvăm și dacă reușim să relansăm acest proces, atunci poate avem o nouă speranță că încet, încet, procesul de pace va căpăta un nou uh, imbold și nouă energie. Mă voi opri aici, domnule președinte, pentru un moment. The floor is now... Mulțumesc, spune domnul Brock. Și acum are cuvântul domnul dr. Ben Meir. Intervenție fără microfon. And we have seen so many hopeful illusions. Da, de 25 de ani cu siguranță că Ați uh, văzut foarte multe iluzii care s-au destrămat și foarte multe visuri. Aveți cuvântul. Mulțumesc că mă bucur să mă aflu aici în compania domnilor Gentilini și Vimo, pentru că am avut uh, plăcerea să mă întâlnesc cu domniile lor uh, de mai multe ori în trecut. Și mă bucură cuvintele pe care le-au spus și sunt cu siguranță de acord cu multe dintre ideile exprimate astăzi și în rândurile anterioare. Dar dați-mi voie să fac cumva un pas înapoi și să revenim la principiul soluției celor două state. De ce vorbim despre această soluție ca fiind singura soluție viabilă? E bine, sunt practic uh, un singur și același motiv. Coexistența israelienilor cu palestinienii este inevitabilă, la bine și la rău, nu se poate altfel. Prin urmare, dacă nu va exista o soluție a celor două state, situația va deveni imposibil de gestionat, iar israelienii își vor prelungi ocupația la nesfârșit. Prin urmare, pentru coexistență, singura soluție este soluția celor două state. Dar acum să ne întrebăm de ce după 50 de ani, după momentul 67, după mai bine, aproape 70 de ani, de ce nu s-a ajuns la un acord între cele două părți? Este o întrebare simplă, de bază, pe care trebuie să o adresăm. Și aș încerca să răspund la această întrebare pornind din două direcții. Uh, mai întâi avem uh, condițiile imediate care există în Orientul Mijlociu. După părerea mea, orice încercare de a relua negocierile între cele două părți, să le cer să uh, stea împreună la aceeași masă, asta nu are șanse de reușită. De ce? Din cauza condițiilor existente pe teren. În primul rând, guvernul israelian astăzi nu dorește soluția celor două state. E suficient să ne uităm la modul în care este alcătuit guvernul israelian, pentru că vedem acolo miniștri care um, susțin uh, să se renunțe la această soluție a celor două state, iar Israelul să își uh, asume controlul asupra Cisjordaniei, asupra zonei C. Nici în interiorul guvernului, cabinetul de miniștri al Israelului nu există consens. Să ne uităm la opoziție. Astăzi putem spune că nu există opoziție politică reală în Israel care să uh, înfrunte guvernul aflat acum la putere sau să încerce să se afirme după 2019 când vor fi alegeri. În plus, uh, publicul israelian migrează tot mai mult către dreapta spectrului politic. Acesta e un impediment și un obstacol. În al treilea rând, statele arabe. Astăzi, statele arabe, deși ar dori să vadă încheiat conflictul israelo-palestinian, sunt mult mai preocupate de problemele lor interne, probleme de securitate. Vedem că Arabia Saudită și statele din Golf au contacte regulate cu Israelul pentru că, din perspectiva lor, Israelul stă între ele și Iran și alte încercări de imixtiune. Prin urmare, nu îi uh, interesează prea mult să preseze Israelul. Conflictul israelo-palestinian este cumva uh, Uh, mai puțin important decât restul problemelor urgente. Deci nu mai există această necesitate imediată de a uh, se așeza la masa negocierilor. Nu mai există urgență. În ce privește autoritatea palestiniană, din păcate putem uh, declara că această autoritate nu are leadership, nu are un lider care să poată face concesiile necesare pentru obținerea unui acord sunt la fel de divizați ca și israelienii. Uh, avem autoritatea palestiniană, avem Hamasul, care nu se pot pur și simplu pune de acord cu privire la modalitatea de urmat în ce privește soluționarea conflictului. Și deci, din partea autorității palestiniene, nu ne putem aștepta la nimic semnificativ. Și, în fine, lucru cu care ar fi trebuit de fapt să încep, poziția noii administrații americane administrația Trump, când va prelua puterea, nu are încă sau nu va avea sau nu știm noi ce uh, poziție clară va avea, nu și-a definitivat poziția referitoare la conflictul israelo-palestinian. Dar un lucru știm, președintele Trump președintele Trump nu se va angaja în niciun conflict dacă nu are șanse clare de reușită. Deci va fi foarte atent uh, va evalua foarte atent acest conflict înainte să se angajeze în soluționarea procesului de pace. În același timp, cred că va continua politica începută de predecesorul său, adică sprijin neechivoc pentru Israel. Dacă vom uh, încerca să soluționăm acest conflict pe viitor, va trebui să ne asigurăm uh, de sprijinul american, pentru că fără sprijinul direct și participarea americanilor, procesul nu se poate îndrepta în direcția cea bună. Și, în fine, un ultim lucru, poate chiar cel mai important, care nu s-a prea discutat până acum, dimensiunea psihologică a conflictului israelo-palestinian. Trebuie să înțelegem că, indiferent ce credem, indiferent ce măsuri practice luăm pentru a soluționa criza, există resorturi psihologice care împiedică cele două părți să facă eforturile necesare. Deși ele știu că trebuie să facă concesii, cum um, ajungi la ele? Cum modifici um, credințele și convingerile religioase, istorice, ideologice, pentru că oamenii de ambele părți au fost îndoctrinați să gândească într-un anume fel și nu sunt pregătiți să accepte concesiile necesare pentru că li s-a tot spus că nu se va întâmpla. Pentru israelieni, Ierusalimul va rămâne capitala eternă și că nu va trebui să cedeze nimic părții opuse. În schimb, palestinienii insistă pe dreptul lor de a se întoarce pe uh, teritoriile ce le-au aparținut, lucru care știm că nu se va întâmpla, însă publicul a fost pur și simplu îndoctrinat, i s-a promis că așa se va întâmpla, până când nu reușim să schimbăm acest discurs public, până nu schimbăm mentalitatea oamenilor, nu vom putea înregistra niciun progres, indiferent de câte eforturi facem. Prin urmare, Vă sugerez ca, înainte de a încerca să reluăm negocierile, ar trebui să avem un proces de reconciliere, condiție sine qua non pentru reușită, după mine. Iar procesul de reconciliere trebuie să se bazeze pe trei lucruri esențiale reconstruirea încrederii, încredere care astăzi lipsește cu desăvârșire, trebuie să luăm măsuri, uh, să implicăm pe oameni și să diminuăm sentimentul de neîncredere între cele două tabere. În al doilea rând, există un sentiment reciproc al nesiguranței. Deci orice reconciliere trebuie să pornească de la cum îi facem pe israelieni și pe palestinieni să se simtă mai în siguranță, pentru că acest uh, sentiment de nesiguranță face ca ambele părți să fie foarte reticente la discuții. Și al treilea lucru care trebuie să fie gestionat este acea iluzie pe care ambele tabere continuă să o nutrească, anume că pot obține totul. Israelienii um, spun că ăsta e pământul nostru. Palestinienii și Hamasul, de cealaltă parte, spun același lucru. Nimeni nu este gata să cedeze. Deci, cumva, trebuie să risipim iluzia asta puternic înrădăcinată de ambele părți că uh, pot obține totul. Din potrivă, trebuie să le explicăm că trebuie să coexiste și astfel trebuie să pornim un proces de reconciliere care, după părerea mea, trebuie să includă aceste activități uh, oameni de la oameni, prin care să implicăm oamenii. Nu am timp acum să vă dau detalii, dar dacă doriți pot să vi le ofer. În al doilea rând, uh, procesul de reconciliere trebuie să um, uh, includă anumiți pași concreți pentru a diminua, pentru a plana tensiunile de ambele părți, pentru că ambele tabere pot să uh, facă lucruri în această direcție, ar trebui să înceapă cu asta și apoi să se discute despre concesii. În al treilea rând, e nevoie de un cadru politic care să fie promovat în uh, procesul acesta de reconciliere și cred că ar dura cel puțin vreo 2 ani. Iată de ce, după părerea mea, inițiativa arabă de pace trebuie să fie uh, cadrul general pentru discuții, pentru că, după părerea mea, orice inițiativă din care nu fac uh, parte toate statele arabe, e sortită eșecului. Mulți cred că um, quartetul poate să ofere parte din soluție. Eu, unul, cred că dacă vrem să um, impulsionăm acest proces, trebuie să venim cu alt tip de gândire. Și trebuie să um, reînviorăm această inițiativă arabă de pace iar uh, inițiativa Franței poate juca un rol semnificativ în acest uh, sens, împreună cu Uniunea Europeană. De aceea, repet încă o dată, eu personal consider că este extrem de important să continuăm pe această cale. Întrebarea este când și ce anume uh, va face obiectul acestei conferințe, care va fi conținutul. Prietenul meu, domnul Vimo, aici de față, cu siguranță ar dori ca această conferință să aibă loc în următoarele două-trei săptămâni. După părerea mea, să forțăm uh, organizarea acestei conferințe neapărat înainte de Crăciun, fără să știm exact ce se va discuta și fără să știm cum se situează administrația Trump, ar fi contraproductiv. Avem nevoie de mai mult timp pentru a ne pregăti pentru așa ceva, pentru că eu consider uh, că inițiativa Franței, cu sprijinul Uniunii Europene, trebuie uh, să reușească. Trebuie să împiedicăm eșecul cu orice costuri, pentru că odată ce dai greș, e foarte greu să revii și să um, reimpulsionezi procesul când deja ai demonstrat că um, ai uh, eșuat. În al doilea rând, care ar trebui să fie agenda acestei inițiative pentru pace. Ar trebui să ne concentrăm pe procesul care ar trebui să se deruleze pe parcursul următorilor doi ani. Sentimentul meu este că administrația Trump nu va putea să se concentreze asupra conflictului israelo-palestinian cel puțin o vreme, pentru că președintele Trump are pe agenda chestiuni mult mai urgente din punctul său de vedere, și câte vreme nu există o urgență maximă în uh, rezolvarea conflictului israelo-palestinian, el va fi lăsat la o parte. Ceea ce oferă oportunitate Uniunii Europene, inclusiv uh, Franței, prin această inițiativă, ca în următorii doi ani să înceapă procesul, să pregătească cumva calea pentru negocieri serioase de pace între cele două tabere. Din acest motiv, consider că Uniunea Europeană și inițiativa franceză sunt de importanță critică pentru că își pot asuma acest rol de pregătire a terenului pentru negocierile serioase. De aceea, mi se pare că inițiativa franceză este de o semnificație deosebită, însă sunt și alte lucruri pe care le putem face pentru a pregăti terenul și vă dau câteva exemple. Trebuie să ne sătuim să ne asigurăm că și israelienii acceptă inițiativa de pace arabă. Ar fi un pas uh, important înainte. Deja uh, primul ministru a semnalat că agrează anumite elemente ale acestei inițiative. De asemenea, Hamas trebuie să adopte inițiativa. Ne putem baza pe Qatar, pe Turcia, care întrețin relații bune cu Hamas și care ar putea explica Hamasului de ce e necesar să ne îndreptăm către această direcție, pentru că visul lor cum că Israelul trebuie distrus nu se va întâmpla. Deci trebuie să uh, diminuăm aceste poziții radicale. Câtă vreme Hamas continuă să susțină public că Israelul trebuie distrus, nu face decât uh, să uh, dea apă la moară radicaliștilor israelieni. De ce să le facem noi concesii palestinilor dacă ei nu vor decât să ne omoare pe toți, nu? Iată, avem uh, foarte multe lucruri de făcut uh, prin inițiativa franceză la nivelul UE și, repet, putem acționa de la guvern la guvern, dar mai ales de la oameni la oameni. Avem nevoie de un cadru agreat de comunitatea internațională, în special de statele arabe, și dacă putem să convingem și Israelul și Hamasul să agreze această inițiativă, putem apoi începe procesul de negociere. Mă nu știm ce se va întâmpla în următorii doi ani, dar după părerea mea, vă spun categoric că uh, actualul leadership al Israelului și al Palestinei nu sunt în măsură să vină cu vreo concesie semnificativă care să ducă procesul de pace mai departe. Așa că de asta spun că trebuie să gândim altfel. Cum putem folosi inițiativa franceză ca un vehicul, ca un instrument prin care să pregătim terenul pentru negocieri? Avem aici o ocazie de aur Știm ce se întâmplă în SUA, știind ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, știind că niciuna dintre tabere nu este pregătită să facă concesii, avem acum ocazia de a acționa prin inițiativa franceză. Uniunea Europeană poate să impulsioneze acest proces, iar peste 18 luni sau 2 ani, când vom ajunge la momentul adevărului, s-ar putea să găsim mai multă disponibilitate de partea Israelului și a Palestinei să asculte, să înțeleagă că această soluție a celor două state este singura soluție practică, viabilă și care poate garanta securitatea Israelului, îndeplinind în același timp aspirațiile palestinienilor care visează la un stat liber, democratic, care poate să coexiste cu Israelul în paralel și acesta nu este uh, un vis, asta se poate întâmpla, dar ne trebuie un plan de acțiune concret, să nu uh, visăm cu ochii deschiși, pur și simplu să ne așezăm la masa negocierilor, să vedem de ce administrația Obama a dat greș de două ori, de ce nu s-a reușit până acum pentru că nici una dintre părțile implicate, arabii, Israelul, Palestina, nici măcar SUA, nu s-au gândit cu suficientă atenție la ce trebuie făcut pentru a schimba percepția publică, mentalitatea oamenilor, pentru a-i pregăti să uh, se adune împreună la masa negocierilor și să se vadă ca parteneri unii pe alții, parteneri pentru pace, care pot trăi împreună în siguranță. Ăsta ar trebui să fie obiectivul și consider că se poate. Câtă vreme construim un cadru care să ne permită să ajungem la acel moment. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Calniete! Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Văd contradicțiile între doi dintre vorbitori, ambasadorul Gentilini și domnul profesor uh, Benmeir. Domnul Gentilini uh, ne sublinează importanța Statelor Unite și prezența Statelor Unite în procesul de pace. Pe de altă parte, uh, domnul profesor Benmeir spune că absența Statelor Unite, dată fiind schimbarea de mandat politic și de administrație, acest moment ar fi o oportunitate pentru UE în a juca un rol de influență, un rol decisiv. Personal, uh, aș fi mai degrabă sceptică. Și v-aș întreba pe amândoi care e predicția, poate nu e termenul corect, dar ce credeți că, care credeți că va fi politica lui Trump în Orientul Mijlociu? Ce se va întâmpla atunci cu soluția celor două state? Vă mulțumesc. Președintele? Domnul Parnio acum. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, le mulțumesc domnilor Gentilini, Vimo și Ben Meir pentru prezența lor astăzi aici. Eu cred că momentul a fost bine ales cu câteva săptămâni înainte de inițiativa franceză pe care ne reamintea Pierre Vimon, dar și la câteva săptămâni după alegerea lui Donald Trump și uh, incertitudinile pe care le aduce această alegere, cum a reamintit-o domnul Ben Meir. Îi mulțumesc președintelui Brock uh, pentru că a răspuns rapid și pozitiv în organizarea acestui schimb de opinii și asta uh, în termen foarte scurt. Anul care ne stă în față e un an de răscruce, plin de simboluri. Sărbători 100 de ani de la declarația Varfur, 110 ani de la împărțirea Palestinei, 50 de ani de la rezoluția 242. 2017 este un an simbolic luna noiembrie fie o lună simbolică și care ne determină să căutăm în sfârșit soluțiile concrete, uh, așa cum le-ați formulat dumneavoastră în intervenții. Pe de altă parte, trebuie notat că alegerea lui Trump deschide o fereastră de oportunitate, uh, răsturnând statul quo-ul. Statele Unite probabil nu sunt gata să se angajeze total în rezolvarea conflictului și atunci responsabilitatea noastră a europenilor e mai importantă ca nici când. Cum spuneam vis-a-vis -vis de inițiativa franceză. Patru întrebări, domnilor. 1. Astăzi, fie că ești palestinian sau israelian, problema e leadership-ul. Nici Netanyahu, nici Mahmoud Abbas, niciunul nu au forța politică pentru a impune un acord. Altfel spus, Orice acord de pace ar face uh, în acest moment să cadă guvernul care ar semna un astfel de acord. Deci, a spune că uh, părțile ar trebui să așeze la masa negocierilor nu e un lucru pertinent, cum o spunea și domnul Ben Meir. După dumneavoastră, cum o inițiativă precum cea franceză cu susținerea UE ar putea să permită evitarea acestei probleme a lipsei de leadership politic, așa încât uh, reluarea procesului de pace să se poată realiza într-adevăr. O altă întrebare. Astăzi, soluția celor două state pare să fie un obiectiv politic ambițios. Acest lucru a fost reamintit. Uh, realitatea de pe teren dat fiind că colonizarea avansează și fragilizează uh, tot mai mult posibilitatea unui stat palestinian. Ultimul raport al quartetului a fost limpede pe această temă. În ce fel Uniunea Europeană poate acum să facă diferența pe această temă, în special în ce privește stoparea colonizării? În ce fel am putea noi neutraliza uh, orice acțiune care pune în pericol soluția celor două state? bună oară etichetarea produselor ce vin din colonii după publicarea linilor directoare ale Comisiei uh, în noiembrie anul trecut. Apoi, în ce privește conferința pe care Franța dorește să o organizare, tema ordinii de zi este într-adevăr crucială și în funcție de ce se va discuta în mod concret, Israelul va veni sau nu. Știm că domnul Netanyahu e deja sub presiunea guvernului său uh, ca să nu participe. Poate domnul Vimone poate spune ceva mai mult vis-a-vis -vis de prezența sau absența domnului Netanyahu la conferința de la Paris. O relansare a procesului de pace trece și prin uh, inițiativa arabă din 2002, pentru că ea pune cadre regulile coerente, așa încât toată lumea să vină la masa negocierii. Merită o reactualizare, dacă nu măcar o reafirmare a acestei inițiative arabe. Și o seamă din țările arabe uh, au actualizat această inițiativă. Puteți să ne oferiți mai multe detalii? Avem noi oare posibilitatea de a face ca inițiativa arabă să fie acceptată? Palestina, precum și în Israel. Și este foarte important pentru că dacă am reușit toate țările arabe și Israelul ar fi de acord asupra unui cadru comun de discuție, ceea ce uh, cu siguranță ar tempera facțiunile radicale, fie că se situează în uh, Israel, fie în Palestina. Acum, domnul Iurec. Ba, e... Mulțumesc. Trebuie să ne gândim în orice împrejurări doar la pace. Având în vedere situația de conflict permanent, eu cred că lucrurile la ora actuală prezintă o situație care nu este în favoarea nimănui. Nu este nici în favoarea comunității ebraice în Israel, e negativă și pentru comunitatea musulmană, arabă. Deci o situație care nu convine nimănui. Și apoi reprezintă și o amenințare pentru uh, minoritatea creștină din lumea arabă. Munca pentru pace înseamnă crearea de condiții pentru apariția păcii. Trebuie pregătit terenul pentru pace. Din potrivă, însă astăzi uh, mi se pare că astăzi am luat-o complet uh, și total pe strada greșită, pe, pe calea greșită. Trebuie să știm că pacea înseamnă să convingem și partea arabă, palestiniană, că trebuie să ne uh, dea dovadă că ei sunt niște parteneri de încredere Pentru că, bun, există declarații în legătură cu solu- soluția cu două state, dar nu știu ce se întâmplă în Gaza, care e sub uh, conducerea Hamas. Gaza uh, este un teritoriu care e în mâinile unei autorități care nu respectă dreptul internațional, o autoritate despotică uh, ce își amenință propriile minorități. Trebuie să ne gândim, uh, să, să ne închipuim că în uh, condițiile actuale uh, statul palestinian ar reprezenta încă din start un stat falit, un stat eșuat. Acum nu vreau să contrazic postulatul inițial care este pacea. Dacă, dacă dorim pacea și dacă dorim condițiile pentru apariția păcii, atunci trebuie să convingem partea palestiniană că propria societate trebuie să, re, să, să, să respecte anumite condiții. Au nevoie de o reprezentare politică, pentru că există două state, chiar dacă ei nu sunt suverani. Apoi trebuie să fie fiabili în ce privește respectarea condițiilor pentru respectarea păcii, mai ales în ce privește Israelul. Și apoi trebuie să fie un partener de încredere și uh, în ceea ce privește uh, respectarea propriilor minorități și ale, drept, ale drepturilor acestora. Sigur, repet, uh, internaționalizarea chestiunii ne sugerează că tratăm cu doi parteneri de încredere. Dar e o sugestie greșită. Pacea în Țara Sfântă poate fi obținută cu un acord în Țara Sfântă. Sigur că opinia internațională are un rol de jucat, însă uh, asta nu prin uh, presiuni politică, politice și nu trebuie neapărat uh, să internaționalizăm problema, pentru că cred că dacă o luăm pe această cale ne îndepărtăm de obținerea păcii. Mulțumesc! Uh, thank you. And now... Mulțumesc. Acum, doamna Altmans. Wel, mevrouw de voorzitter, en dank u wel, uh, excellente sprekers, voor deze uiteen... Mulțumesc, doamnă președinte, le mulțumesc și invitațiilor noștri pentru excelentele prezentări. Sigur, nu au fost doar vești bune. Cred că e greu să întrevedem o un viitor pozitiv. Săptămâna trecută la Strasburg a existat o dezbatere cu doamna înalt reprezentant Mogherini și aș dori să pun câteva întrebări invitaților noștri. N-am auzit nimic despre ce se întâmplă cu proiectele finanțate de Uniunea Europeană și care au dispărut, care au fost distruse aceste proiecte. Am adus acest argument în repetate rânduri. erau proiecte de infrastructură care literalmente au fost demolate. Uh, și dacă au fost distruse, asta înseamnă euro pierdut și banii ar trebui să fie returnați. Există multe inițiative pentru pace, iar uh, discuțiile, uh, negocierile Uh, sunt în curs, dar nu putem discerne niciun fel de progres. Nu ar fi atunci oare mai chipzuit ca Uniunea Europeană să îi ofere doamnei Mogherini un rol de jucat și să-i ofere mai multe resurse? Poate că în acest fel s-ar putea impune un fel de termen limită acestui proces. E uluitor că și astăzi problemele încă sunt pe masa discuțiilor. Acum are cuvântul domnul Hagi Gorghiu. Thank you, Mrs. Chairwoman. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, tentat să cred că ceea ce facem noi aici e un fel de literatură. Nimeni nu are nicio pârghie, de fapt, pentru a face ca lucrurile să se miște. Eu îl felicit pe reprezentantul Franței pentru propunerea acestei țări, dar sunt de acord cu domnul profesor spunând că uh, lucrurile sunt pregătite oarecum precipitat și că uh, poate această conferință trebuie amânată puțin tare. Poate fi cineva atât de curajos încât să spună că Israel nu-și dorește nicio soluție? Uh, mai ales acum, după alegerea noului președinte al Statelor Unite. Ei se simt poate mai liberi să continue în aceeași direcție, demolând case și alungând din casele lor mii de palestinieni. Recent, peste 1500 de oameni au fost astfel strămutați uh, israelienii uh, stabilesc noi colonii în zone în care palestinienii locuiau înainte. Chiar și clădiri care au fost create cu bani europeni au fost distruse, au fost demolate, înlocuite cu colonii pentru israelieni. De unde și întrebarea mea? Nu există vreo putere pe planeta noastră, ca să nu mai spunem că aceste puteri susțin guvernul israelian ca să continue în direcția în care, iată, se îndreaptă de ani și ani. Domnul profesor spunea, și am să închei, că Turcia poate că are o putere de presiune asupra Hamas, uh, spunându-le cum să se comporte. Nu vedeți că până și Turcia își dorește un stat Hamas, cum ne putem aștepta ca Turcia să consilieze, uh, să ofere un sfat bun către Hamas? Veți spune că dacă Hamas lucrează pentru distrugerea Israelului, atunci nu există nicio soluție. Dar vă rog, fiți atenți. Sunt de acord, Hamas spun anumite lucruri, dar Israelii sunt cei care fac lucruri împotriva palestinienilor. Nu e vorba doar de cuvinte, e vorba de fapte. Nu va exista niciodată o soluție. Amintiți-vă însă că atunci când israelienii au atacat Gaza, acum doi ani, dacă bine mi-amintesc, au ucis peste 3.000 de oameni în două luni. Trebuie să vă amintiți că în aceeași perioadă de timp, femeile palestiniene au născut același număr de copii. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you and uh, maintenant Monsieur Mulțumesc, are cuvântul domnul Duron. <coughs> Merci, euh, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc invitației noștri pentru explicațiile interesante pe de-o parte, dar dezamăgitoare pe de alta, în special în ce privește acțiunea Uniunii Europene. Desigur, există analize geopolitice, uh, o serie întreagă de motive pe care le-ați expus uh, strălucit în ce privește realitatea de pe teren. Dar eu aș vrea să revenim la capacitatea Uniunii Europene, deoarece vorbim iată aici în Parlamentul European, deci aș reveni însupra capacitatea UE de a acționa concret pe câteva axe. Înțeleg din explicațiile care ni s-au dat că trebuie să ajungem să ameliorăm acest proces de pace. Am sentimentul, poate că mă înșel și mi-o, veți demonstra, am sentimentul că unul dintre partenerii Uniunii Europene, anume guvernul israelian, nu are decât un interes foarte vag vis-a-vis -vis de apelurile pe care le lansează Uniunea Europeană. Și mă gândesc în speță la situația coloniilor și a produselor ce provin din aceste colonii. Fie că e vorba de Parlamentul European sau de Uniunea Europeană, în 2012, dar apoi și în 2015, am reamintit că produsele ce provin din coloniile israeliene nu trebuiau să aibă permisiunea de a penetra piața europeană fără a fi identificate, etichetate ca atare. Uniunea Europeană reamintește că produsele ce provin din colonii nu sunt considerate. Pentru că, potrivit dreptului internațional, aceste colonii nu sunt recunoscute, aceste produse deci nu sunt considerate produse provenind în mod normal din acordul de cooperare comercială între uh, Mm, Israel și UE. Comisia Europeană, în mod normal, e gardiană tratatelor și suntem cu toții de acord. Nu vorbesc de efortul dumneavoastră în negociere. Știu uh, ce efort depuneți, dar în termeni concreți, pe subiectul evocat, Uniunea Europeană s-a interesat suficient asupra punerii în aplicare a deciziilor luate în ce privește etichetarea acestor produse din colonii, eu știu că în Franța putem cumpăra bunoară vin pe, vin pe eticheta căruia scrie Iudea Sfânta Maria. Deci nu este o, o etichetare conformă rezoluțiilor regulamentelor UE. Cea de-a doua întrebare, mai scurtă. Știți că numărul de distrugeri în Palestina că e vorba de școli, parcuri pentru copii sau uh, cisterne de apă, uh, numărul de distrugeri este foarte mare din partea guvernului israelian. Uniunea Europeană dorește sau nu să obțină o compensație financiară pentru aceste uh, construcții de infrastructură finanțate de la bugetul UE sau pur și simplu am putea preleva din sumele pe care le vărsăm către Israel în cadrul schimburilor noastre. De ce nu? Să limităm aceste viramente în funcție de pagubele registrate. Domnul Laurent Fabius, ministrul de externe la vremea vremea indicase că tema recunoașterii statului Palestina ar fi legată direct de prezența sau nu a Israelului la negocieri. S-a mai pus această întrebare, Israel va fi sau nu prezent la conferință? Dar dacă Israel nu va veni la masa discuțiilor, guvernul francez are intenția de a uh, uh, respecta cuvântul dat de ministrul de afaceri externe? Mulțumesc! spune președinte. Acum îi dau cuvântul domnului Adactuson. Thank you, Madam Chair. Uh, I have two questions. Mulțumesc. Am uh, două întrebări. Voi încerca să fiu succint. Mai întâi mă adresez domnului Vimont. Potrivit Centrului Palestinian pentru Opinie Publică, doar 33% dintre palestinieni sus, își susțin sau susțin poziția guvernului, care la rândul său susține uh, propunerea uh, inițiativei franceze. Ținând seama de această lipsă de susținere uh, publică, cum puteți continua cu această inițiativă? Cea de-a doua întrebare pentru domnul Gentili. Președintele Mahmoud Abbas, în mod repetat, a refuzat să lanseze negocierile de pace bilaterale cu Israel, deși primul ministru israelian l-a invitat pe acesta să uh, demareze negocieri și asta fără precondiții. Domnul Netanyahu și-a exprimat de asemenea Uh, disponibilitatea de a merge la Ramala uh, să vorbească în fața Parlamentului palestinian, invitându-l la rândul său pe domnul Abbas să se adreseze Parlamentului israelian. În ce fel Uniunea Europeană, Comisia Europeană, ca cel mai mare donator către autoritatea palestiniană, face presiune asupra leadership palestinian să revină fără întârziere la masa negocierii. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Freund. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut o cină uh, foarte plăcută aseară cu niște tineri uh, palestinieni și israelieni, tineri lideri în țările lor. Și ce am putut resimți că chiar mai stând în aceeași sală, uh, acești tineri erau separați de un ocean. Iată de ce eu cred că e foarte important ca întâi de toate să încercăm să reconstruim încrederea, să lansăm uh, reconcilierea, așa cum domnul Ben Meir a arătat. Dar aș vrea să pun o întrebare în ce privește doi președinți americani. Unul a fost uh, Jimmy Carter, și astăzi în New York Times cerea administrației curente, administrației, care, administrației Obama, care va părăsi casa, vrea să recunoască Palestina, așa cum au făcut și multe alte țări. Și mă întreb dacă domnul Benmeir sau altcineva ar putea comenta dacă aceasta e o cale fezabilă pentru săptămânile care vin până când Donald Trump se va instala uh, la președinția americană. Sunt de acord, nu știm nimic despre politica lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu și poate că nu știm nimic despre el, pur și simplu. Dar ce a spus până acum e că israelienii sunt un popor uh, grozav. I-am cunoscut pe toți, e o țară grozavă, e o țară grozavă. Însă mai mult de atât, eu nu cred că uh, a declarat domnul Trump și nu putem înțelege mare lucru din acestea. Dar într-un interviu la New York Times, Trump a mai spus că Jared Kushner, ginerele său, ar fi o, o persoană extraordinară, pentru că e o persoană extraordinară, dar ar fi încă și mai grozav dacă ar lucra pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu. Și mă întreb dacă nu e una din uh, acele idei stranii cu care uh, domnul Trump uh, ne șochează. Um, aveți vreo reacție la asta? Mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc. Acum mai dau cuvântul domnului Van Orden. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. S-a vorbit eh, de faptul că Statele Unite se află într-o situație de tranziție, dar aș spune că avem aceeași problemă și în altă parte. De exemplu, în Franța, iată, unde am asistat la eh, preliminariile prezidențialelor. Deci nu știu dacă Franța va fi mult mai concentrată asupra Orientului Mijlociu decât SUA. Trebuie să ne întrebăm, să ne punem întrebarea, vrem să continuăm să ne implicăm în gesturi futile, fără însemnătate, sau vrem să fim într-adevăr de ajutor? Și în contra celor spuse de unii colegi de aici, nu cunosc nicio țară care să dorească pacea mai mult decât Israelul. Pace și securitate și libertate. Și de asemenea vă spun că Netanyahu își dorește o soluție cu două state. Haideți să ne gândim că Israel a plecat din Gaza și Gaza acum e dată pe mâna organizațiilor teroriste. Deci oamenii din Gaza nu se bucură de absolut nicio fel de libertate sub controlul Hamas. Și Israel, gândiți-vă că încă de la înființarea sa, acum 69 de ani, s-a aflat uh, sub at- atacuri continue. Uh, E o țară foarte mică și foarte vulnerabilă și trebuie să ne reamintim asta. Știu care e rolul Uniunii, Europene. Uniunea Europeană e, încearcă din puteri să apară ca un actor de prim plan pe scena mondială, dar eu sugera ca în fine, rețin ce a spus colegul meu. Ar trebui să utilizeze Uniunea Europeană pârghiile pe care le are la dispoziție ca uh, și palestinienii să-și schimbe poziția, pentru că noi suntem principale finanțatori ai uh, palestinienilor. Și ce obținem în schimb? Ce pârghii politice avem ca să influențăm? Zero. Zero, pentru că nu vedem niciun fel de progres și trebuie să aducem înapoi la masa negocierilor. Și Înainte, mă scuzați, în locul unor gesturi mărețe, haideți să facem uh, lucruri mai mici, dar importante. De exemplu, să îmbunătățim punctele de trecere a frontierelor uh, în uh, Cisjordania și Gaza, de exemplu. Asta s-a făcut bilateral între, între israelieni și autoritatea palestiniană și aici asistența europeană ar fi foarte de ajutor. Sunt proiecte de ordin foarte practic unde noi am putea să ajutăm. În loc să stârnim uh, speranțe de șarte, să ne uh, limităm la gesturi mărețe pe scena internațională. Nu, singura soluție va fi prin negocieri bilaterale între palestinieni și israelieni. Și a, a, aici trebuie să ajutăm, în loc să înrăutățim lucrurile. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Domnul Weigel are cuvântul. Weigel. Mulțumesc. Mă tem că invitații după această dezbatere la care au trebuit să asiste au înțeles de ce Uniunea Europeană nu poate juca niciun fel de rol în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Iată, pozițiile noastre sunt diametral opuse. Și pur și simplu vorbim pe limbi diferite. Păi nu e vorba aici de recunoașterea Israelului și uh, garantarea dreptului Israelului de a exista și de a avea granițe sigure. Sigur că trebuie condamnat oricine ar dori să distrugă această țară. Asta este în afară de orice discuție, în Europa cel puțin. Ce trebuie să discutăm noi e ce putem noi face ca să ajutăm la deblocarea acestui proces care uh, momentan este într-un impas. Așadar, aș încerca să pun și niște întrebări. Interesant că vorbim de relațiile israelo-palestiniene și despre soluția cu două state care devine din ce în ce mai mult o fata morgana. Dar nu vorbim despre instrumente reale și pe care le putem folosi și cu care Europa chiar ar putea juca un rol însemnat. Deci, întâi, cum a spus domnul profesor, avem inițiativa franceză, avem uh, inițiativa arabă de pace și, bineînțeles, există dreptul internațional înainte de toate. Și instrumentele dreptului internațional și dreptului internațional umanitar. Și dacă e să respectăm dreptul internațional, atunci e evident că Israelul nu e doar uh, o, o țară democratică a regiunii, ci e o țară în care uh, regulile democratice sunt încălcate foarte grav. De la modul în care sunt tratați palestinienii, până cei 800 de copii întemnițați uh, uh, și la cei 5.000 sau peste 5.000 de deținuți în uh, condiții absolut inacceptabile, la parlamentarii care sunt băgați la închisoare și așa mai departe. Deci, haideți să spunem lucrurile pe nume. poți uh, fi prieten al Israelului, dar să și critici și să vorbim despre aceste probleme, că dacă nu, nu vom avea niciun fel de influență și astăzi am uh, primit o informație pe care am să vă împărtășesc și anume, într-o scrisoare către doamna Mogherini, un grup de ONG-uri încearcă să atragă atenția asupra faptului că în luna mai a anului trecut a fost demarat un proiect un proiect uh, finanțat cu bani europeni care își dorește armonizarea și partajarea tehnicilor de interogare între țările implicate pentru a face față noilor provocări în infracțiunile internaționale. E uh, al Universității din Israel, Bar Ilan, cu uh, participarea ministrului uh, israelian al Securității Publice, diversi miniștri ai Justiției din Israel și din Uniunea Europeană și așa mai departe. E vorba de un proiect care nu mai are nevoie de niciun comentariu, pentru că tehnicile de interogare din Israel știm foarte bine care sunt, sau în fine, cunoaștem, avem câteva cunoștințe despre uh, aceste tehnici și israelieni, uh, pardon, palestinienii le cunosc încă și mai bine. Cum putem noi să cooperăm pe aceste teme și să facem, ne facem că nu se întâmplă nimic? Mulțumim! Mulțumim și acum domnul Lopez. Mulțumesc, doamnă președintă. cred că toată lumea este de acord că vorbim de un conflict uh, din ce în ce mai blocat, uh, într-un, aflat într-un impas, dat uitării de scena internațională, după cum s-a spus aici. Deci e clar că liderii și principalii actori implicați nu sunt dispuși să-și asume costurile unei negocieri despre care s-a vorbit. Dacă vorbim despre 2016, dacă ne uităm ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic uh, esențial, nicio schimbare esențială din 2016. Eh, inițiativa secretarului de stat John Kerry nu s-au produs schimbări esențiale și acum eh, trec la întrebări, sper eu clare. În primul rând, cum ne apropiem de masa negocierilor când cei doi actori principali au precondiții diferite. Unii cer eh, convorbiri multilaterale, deci palestinienii, pe altă parte Israelul cere negocieri bilaterale sau cu SUA. Uh, și palestinienii vorbesc de o serie de parametri uh, anteriori, cu, cu teritoriile ocupate, israelienii nu doresc condiții a priorice, deci cum apropiem cele două părți? Că ne-am tot lovit de un zid în această privință. Apoi, în al doilea rând, vorbim cu toții cum să, despre cum să câștigăm noi, Uniunea Europeană, mai multă influență. Uh, Bun, am văzut aici, am auzit opinii diferite, dar cu toții am spus că Uniunea Europeană ne dorim să aibă mai multă influență, dar cum să o și obținem? Avem o serie de instrumente, legăturile comerciale cu Israelul, banii pe care îi trimitem autorității palestiniene, dar concret, cum câștigăm influență? Și apoi, în al treilea rând, ce se întâmplă cu soluția cu două state? Credeți că în momentul în care nu va mai fi posibilă din motive practice, de la fața locului, dacă se fracționează teritoriul palestinian prea mult, coloniile, politica pământului ars, schimbările demografice, oare toate acestea vor însemna ca în viitor va fi pur și simplu impracticabilă această soluție? Sigur, eu sunt de acord cu soluția celor două state și am mai spus în repetate rânduri. Și încă ceva. Există elemente indicând posibilitatea unei reconcilieri naționale între actorii palestinieni? Dacă ar fi ceva pozitiv în vederea acestei soluții cu două state. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc. Cristian Preda, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamna președintă. Doream doar să spun că deja am avut o dezbatere săptămâna trecută în plenar pe tema asta. Am impresia că pur și simplu ascultă înregistrarea celor spuse cu acea ocazie. Grupul nostru de altfel propusese să discutăm uh, mai întâi de toate în afet uh, această, acest subiect și mă întristează să văd cu ce entuziasm ideea unor negocieri directe este contestată de un număr de colegi. Eu cred că dacă dorim, într-adevăr, să facem ceva util, trebuie să sprijinim ideea negocierilor directe fără condiții. Dacă nu, uh, intrăm iar în această serie nesfârșită de discursuri prin care se stigmatizează unul sau altul din actorii din regiune. Mulțumesc! Președinte, mulțumim, Cristian, iar acum rog uh, cei trei invitați să răspundă comentariilor și întrebărilor. A spune 5-7 minute pentru fiecare, dau drumul uh, cronometru. Să spunem uh, că ordinea va fi cea inversă. Începem cu domnul dr. Ben Nair, apoi domnul Mimon și în cea de urmă domnul Gentilini. Vă rog. Mulțumesc, uh, spune domnul Ben Meir. V-ați uh, întrebat, putem prezice ce va face președintele Trump? Nu cred că trebuie să ne aventurăm. Însă în ce privește conflictul israelo-palestinian, cred că v-am putea sugera că noul președinte Trump va continue să susțină statul Israel pe baza celor cunoscute, s-a crede într-o soluție cu două state, însă încă nu există niciun, niciun fel de plan de acțiune sau strategie din partea noii sale administrații eh, în vederea acestui proiect. De aceea sugerez că SUA e un actor indispensabil eh, pentru soluționarea conflictului israelo-palestinian. Actualmente, însă, Statele Unite nu se vor implica efectiv. De aceea, Uniunea Europeană are oportunitatea de a pregăti terenul. Nu să înlocuiască SUA, ci să pregătească terenul ca peste un an, un an și jumătate, eh, când părțile vor fi mai dispuse să înceapă, să se gândească la ce concesii ar putea face, să le poată și face în practică. Apoi trebuie să facem o deosebire între Israel ca țară și guvernul israelian. Sunt uh, total de acord cu domnul Mimon. am citit o fel de sondaje în Israel și Palestina și majoritatea oamenilor susține o soluție cu două state. Guvernul este problema. Și da, cineva are, trebuie să aibă curajul să spună că nu consideră că guvernul actual al Israelului sau autoritatea palestiniană actuală sunt gata să facă concesiile necesare pentru o soluție cu două state. Nu cred că Netanyahu poate face eforturi serioase în uh, acea direcție, pentru că dacă guvernul lui va cădea peste pentru că membrii coaliției doresc uh, accelerarea procesului de colonizare a Cisjordaniei. Apoi despre Hamas. Bun. Hamas trebuie și va fi parte a oricărui fel de proces de pace și e o iluzie să credem că mm, putem face pacea cu autoritatea palestiniană și să ignorăm Hamasul indiferent de ce spune Hamasul public că dorește să distrugă Israelul și așa mai departe, știu din proprie experiență că Hamasul acceptă că Israel va exista în continuare și trebuie să găsească o formulă de a coexista cu Israel. De aceea vă sugerez ca această inițiativă arabă de pace, care uh, prevede o cale de ieșire pentru Hamas, uh, deci nu. Astfel de inițiativă poate fi calea de a duce Hamasul la masa negocierilor. Hamasul e doar de așa ceva, dar are nevoie de o cale de ieșire onorabilă și inițiativa arabă de pace este soluția. Că discuțiile pot continua, însă principiul acel răspuns de mine e valabil. Sigur trebuie să continuăm să negociem cu Hamasul, cu Turcia, cu Qatarul uh, și eu uh, sunt în contact permanent cu aceste țări și cu aceste organizații și mi se spune că este posibil asemenea soluție. Bine, sigur că s-au făcut greșeli uh, din ambele părți de-a lungul anilor. Nu cred că sugerează cineva că Israel ar fi nevinovat sau că autoritatea palestiniană ar fi nevinovată. Ambele părți au făcut greșeli teribile în ultimii 50 de ani și continuă să le comită. Și sigur că vedem că tot dau vina unul pe altul, dar un lucru este clar. Nu mai poate dura ocupația, trebuie stopată. Dar Acum, cum poate fi stopată? Ei bine, pentru asta trebuie să luăm în considerare toate elementele. Și asta este dificultatea principală trebuie să organizăm, să examinăm foarte, cu, ma, cu, ma, cu foarte mare precauție uh, situația. Acum, în ce privește participarea la inițiativa franceză, nu cred că există vreo conferință internațională în ca, care să nu beneficieze de, pre, de prezența israelienilor sau a palestinienilor și care să și funcționeze nu știu dacă va fi ă, eficientă. E nevoie de prezența israelienilor și palestinilor la asemenea conferință, cu condiția să știe ceva, că Netanyahu nu va veni dacă ă, se vor, crede că se vor face presiune asupra lui la conferință. Trebuie să li se spună că e o conferință pentru a demara un nou, un nou proces la care am făcut aluzie, un proces de reconciliere nu li se va cere să facă concesii însemnate la această conferință, însă ei pot participa și pot înțelege că avem nevoie de un proces de reconciliere ca să-i aducem uh, uh, împreună pentru a atenua neîncrederea, problema insecurității, iluzia că partea arabă poate câștiga totul. De aceea ambele părți trebuie să fie acolo. Dacă nu, nu cred că va avea succes conferința. Cât despre Obama, care să uh, dea curs cerii fostului președinte Carter și să recunoască Palestina uh, înainte de a intra Trump în funcție, cred că nu este un sfat bun. Că nu cred că va schimba așa ceva nimic la fața locului, ci doar uh, se va da apă la moare extremiștilor uh, israelieni. Și nu va fi niciun mecanism care să oblige Israelul să accepte așa ceva. Și apoi uh, președintele Trump ar putea spune că el nu își dorește așa ceva. Așadar, să sugerăm că uh, Obama ar face așa ceva și ar fi și un lucru de impact, ar fi o iluzie. Și președintele Carter cred că greșește când sugerează așa ceva. Bun, uh, nu cred că eforturile francezilor sau ale Uniunii Europene vor fi futile și nu vor avea rezultat. Nu, nu putem lăsa situația să continue așa cum este la ora actuală. Trebuie să întreprindem acțiuni <clears throat> pentru a debloca situația, pentru a crea o nouă realitate la fața locului, uh, care încet încet să devină irreversibilă și care până la urmă să uh, deblocheze uh, redemararea procesului de pace. Nu trebuie să înceapă să reînceapă procesul reconcilierii ca să, ca să uh, stopeze sau să încetinească procesul de creare de condiții la fața locului care să contracareze perspectivele de pace. I am... Let's <laughs> stop here. Bun, mă opresc aici, spune domnul Ben Meir. Președinte, mulțumit foarte mult, domnule doctor. Acum domnul Vimo, dacă dorește. Stay inside the limits, as much. O să încerc să mă încadrez în timpul alocat pe cât mi-e cu putință și să răspund la întrebările adresate. În primul rând, în legătură cu conferința, și dacă guvernul israelian va participa sau nu. Cred că domnul Parnio m-a întrebat asta. Până acum, din câte știu eu, nu. Guvernul a refuzat uh, cu vehemență, a spus că nu e de acord cu inițiativa noastră și acum că pregătim această conferință finală, ne-a spus că nu are nicio intenție de a participa. Desigur, uh, nu putem decât să luăm notă de poziția lor și să încercăm să vedem cum putem totuși să ținem conferința, evitând ceea ce spunea domnul Ben Meir, pe bună dreptate, și anume o conferință în care nu sunt prezente ambele părți sau e prezentă doar una din părți și dă impresia de parțialitate sau de dezechilibru. Sperăm să găsim uh, calea bună, calea corectă. Așa cum tocmai a spinat profesorul Ben Meir, aceasta nu se dorește o conferință care să pună presiune pe o tabără sau pe cealaltă. Nu dorim să avem o conferință controversată, ci va fi pur și simplu o ocazie de a aduce aminte că avem elemente pe care se poate întemeia procesul de pace și uh, cei care refuză să participe uh, nu trebuie să reafirme uh, argumentele lor, pentru că vedem că asta e direcția în care par să se îndrepte cele două părți. Deci noi nu vrem să avem discuții inutile, ci mi se pare că este necesar să reafirmăm acele principii acele lucruri pe care se poate întemeia soluția celor două state, care, din păcate, vedem că se îndepărtează tot mai tare. În al doilea rând, am fost întrebați despre sprijinul acordat părții palestinienii. Pot să spun aici, cu oarecare autoritate, că dacă doar unul dintre partenerii uh, din comunitatea internațională a sprijinit uh, inițiativa franceză, dacă ar fi să numesc doar unul, e bine, aceasta ar fi autoritatea palestiniană, care de la bun început ne-a sprijinit, ba chiar a avut așteptări prea mari. Prin urmare, toate rezultatele sondajelor sau mai știu eu ce alte mesaje ne ajung la urechi, nu reprezintă poziția leadership-ului palestinian, pentru că până acum palestinienii au uh, sprijinit inițiativa noastră Categoric, fără nicio ambiguitate. Și uh, m-aș referi uh, din nou la una din afirmațiile domnului profesor Ben Meir în legătură cu calendarul. Domnul sa spunea că ar fi bine să amânăm această conferință. Eu nu cred că e foarte important dacă o ținem înainte sau după ce domnul Trump își preia mandatul. Nu știu dacă există un moment ideal. Noi, în uh, ce ne privește, tot ce trebuie să decidem este dacă guvernul francez dorește să continue sau nu. Dacă amânăm conferința, probabil că, așa cum spunea și domnul profesor Ben Meir, noua președinție americană va cere timp de amânare, timp să se gândească și nu ne permitem să mai tergiversăm. Domnul profesor spunea că în următorul an, în următorii doi ani ar trebui să pregătim terenul ca să începem reconcilierea. Dar eu, din potrivă, cred că ar trebui să ne apucăm de treabă cât mai devreme, cât mai curând posibil. În al treilea rând, recunoașterea. Da, atunci când am lansat inițiativa noastră, ne-am gândit la asta Însă, ne-am uh, gândit și că dacă inițiativa noastră eșuează, abia atunci să analizăm posibilitatea recunoașterii. Am lăsat la o parte argumentele desvehiculate și ne-am gândit că dacă unul dintre partenerii care e gata să ne sprijine ar avea rezerve în legătură cu adoptarea unei inițiative care până la urmă ar duce la posibilitatea de recunoaștere ar fi uh, poate de evitat, pentru că unul dintre parteneri a spus că nu uh, se simte um, confortabil cu aceste idei, am preferat să nu avem în vedere această soluție. Oricum, este o chestiune pe care guvernul francez o va decide de unul singur, este o chestiune ce ține de suveranitate și uh, de aceea și dorim ca înainte să se iau decizie să fie implicați cât mai mulți parteneri din comunitatea internațională. Și un ultim lucru, dacă îmi permiteți, doamna președinte, am auzit aici că um, acest conflict nu ar trebui să fie internaționalizat, ci să ne rezumăm, să ne limităm la negocieri directe. Dar să să vă spun că și noi suntem pentru negocieri directe. Acesta e și scopul inițiativei noastre, să readucem cele două părți la masa negocierii ca să aibă discuții nemijlocite, directe. Noi uh, dorim ca cele uh, două părți să intre în dialog. Așadar, internaționalizarea uh, trebuie văzută în acest fel. Domnul Ben Meir a spus că coexistența celor două tabere este singura soluție. Dacă ne uităm la cine îi ajută pe israelieni, cine face comerț cu ei, cine le dă fonduri pentru cercetare, toată comunitatea internațională, Uniunea Europeană, America, Rusia și așa mai departe. Deci avem un interes, un interes activ și direct în a aduce pace acolo, pentru că până la urmă asta privește și propria noastră securitate și stabilitate. Așa că să încercăm să ridicăm cumva un zid între comunitatea internațională și situația din regiune, să spunem că n-ar trebui să ne amestecăm noi acolo, să-i lăsăm pe ei singuri să-și rezolve problema, mi se pare să nu recunoaștem realitatea care ne înconjoară. Vă mulțumim, domnule Vimo. Acum, domnul Gentilini. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc pentru toate întrebările și comentariile. O să încerc să răspund pe cât posibil. S-a vorbit despre rolul SUA, rolul Uniunii Europene, în raport cu SUA, despre contradicții. Ei bine, Aș vrea să spun și să explic foarte clar că în uh, ce ne privește, Uniunea Europeană ar putea juca un rol mult mai uh, puternic dacă se asociază cu alți parteneri internaționali. Astfel obține o un efect de pârghie mai mare, pentru că împreună suntem mai puternici. Poate pare evident, dar se pare că nu toată lumea înțelege această evidență, deci e bine să o repetăm. Iată de ce noi am investit foarte mult în activitatea quartetului. Și de aceea, întotdeauna, în uh, pozițiile noastre, ținem seama de partenerii noștri. În ce privește noua administrație americană, da, sunt de acord. Chiar uh, săptămâna trecută m-am dus la Washington și urmează să se întâmple mai multe lucruri. Ce e sigur însă este că trebuie să atragem SUA, să conlucrăm pentru că împreună suntem mai puternici și putem uh, obține un succes împreună. Pe teren, întotdeauna când există doi parteneri, se descurcă mult mai bine dacă sunt uniți împreună. Spuneam, suntem uh, mai puternici și cred că am putea reuși. Cam asta am vrut să subliniez. Am mai primit uh, încă o serie de întrebări. Disponibilitatea celor două părți de a negocia una dintre părți dorește să vină la reuniune, cealaltă nu, care ar putea fi rolul Uniunii Europene. E bine, ca să fiu foarte clar, aș spune că nimeni nu poate să ia locul celor două părți, celor două tabere în acest joc. Nimeni nu le poate substitui și nu poate să le ia locul la negocierile directe. Asta trebuie să fie foarte clar. Și acum, sigur, putem avea întotdeauna un mecanism de însoțire, de acompaniere, dar uh, ar fi bine ca acest mecanism de însoțire să includă întâi pe partenerii regionali, să includă Uniunea Europeană, SUA și ceilalți mari jucători. După cum spuneam, e important să avem un front unit la nivel internațional. Uneori, uh, mi se pare însă că nu este doar o problemă de pârghie, de influență, ci de voință politică. Până la urmă, asta ne trebuie. După cum s-a spus, nu trebuie noi să reinventăm roata, pentru că deja există lucruri pe care am văzut că funcționează, lucruri pe care le putem face și noi și nu ar trebui să neglijăm acei uh, pași concreți pe care îi putem face, care par minori, dar care într-o astfel de problemă sunt cumva firești, pentru că e normal să treci de la chestiunile mai mici, cele care se pot rezolva mai ușor, la cele mai spinoase, mai complexe. Și încă o dată, repet, cheia aici este voința politică. S-a vorbit despre Gaza. E o problemă fundamentală, din păcate nu se vorbește suficient despre fâșia Gaza. La recomandările quartetului uh, există spațiu alocat uh, pentru fâșia Gaza și uh, s-a menționat acolo nevoia de a acorda sprijin populației din zonă. Uniunea Europeană este foarte activă acolo prin uh, canalele proprii sau prin uh, intermediul ONU. Și da, uh, trebuie să recunoaștem ceea ce s-a spus deja, e nevoie de o reconciliere internă conform principiilor quartetului. S-a mai uh, spus că um, multe proiecte au fost uh, demolate. Aici ar trebui să reacționăm uh, în mod țintit. Există un capitol întreg care este dedicat acestei probleme, mai ales în Cisjordania. Dar, cum spuneam, dacă suntem uniți, suntem mai puternici. Și nu ar trebui să subestimăm importanța unei evaluări uh, comune în acest sens, pentru că dacă reușim să găsim o soluție comună, vom putea să facem un progres, să mergem înainte. Ce e important este să continuăm să menținem presiunea. Uniunea Europeană poate juca un rol important. Delegația noastră la Tel Aviv are dialog structurat în această privință cu autoritățile de la fața locului și poate nu e suficient, dar e important să continuăm să menținem presiunea asupra lor. S-a mai vorbit despre indicația de origine pentru produsele ce vin din uh, zona coloniilor. Răspunsul e clar și foarte pe scurt. Aș spune că întotdeauna trebuie să distingem între ce ține de competența UE și de competența statelor membre atunci când se pun în aplicare anumite decizii. Cam atât din partea mea. Îmi pare rău că nu pot să răspund și la întrebarea referitoare la proiectul de instruire a forțelor israeliene în ce privește tehnicile de interogare. Va trebui să mă consult cu colegii mei și eventual să vă dau răspuns în bilateral. Președinte, vă mulțumesc, mulțumesc uh, vorbitorilor și uh, tuturor colegilor care au făcut comentarii și au pus uh, întrebări. Mulțumim pentru interesul arătat. Cu acestea, considerăm încheiată dezbaterea pe această temă. Mulțumim! colleagues, um, uh, and now we will proceed uh, Bosnia and Trecem la discutarea raportului pe Bosnia și Herțegovina, spune președinta, și Would ask Mr. Preda to... Și am să rog pe domnul Preda să uh, înceapă, întrucât dumneavoastră raportorul nostru. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Discutăm astăzi raportul referitor la Bosnia în reacție la raportul Comisiei Europene de acum trei săptămâni. Deocamdată textul nu e disponibil decât în limba engleză, dar sunt convins că mă vor scuza colegii pentru asta. Ideea e Ideea era să ne grăbim puțin față de anul trecut și dacă am reușit să avem un vot în plenară în februarie 2017 ar fi bine. 2017 e un an important pentru țară, deoarece autoritățile de la Sarajevo au ambiția de a obține statutul de țară candidat înainte, deci, de finele anului 2017. Mai mult decât atât, trebuie să înțelegem că, spre deosebire de acest an, 2016 și de anul 2018, 2017 nu este un an electoral și deci trebuie profitat. Nu trebuie să insistăm asupra uh, anilor electorale în Bosnia-Herzegovina pentru că atunci nimeni nu mai face altceva în afară de a se ocupa de alegeri. Uh, E vorba de al doilea raport pozitiv al Comisiei Europene referitor la Bosnia și Herțegovina. Și vă reamintesc că asta vine după depunerea candidaturii la aderare din februarie 2016. Pe 18 iulie am semnat un protocol în ce privește uh, adaptarea acordului de stabilizare după ce uh, a aderat Croația, care a fost uh, parafat la Sarajevo și care va fi semnat oficial la Bruxelles în foarte scurt timp. Apoi un acord asupra finalizării mecanismului de coordonare asupra chestiunilor europene pe 17 august 2016, după ani de blocaj, a fost formalizat și Consiliul de Ministri pe 23 august. Apoi, agenda de reforme a permis obținerea unui consens la Consiliu pentru a discuta candidatura Bosnia-Herzegovina pe 20 septembrie, ceea ce s-a și întâmplat. Iar Consiliul a cerut Comisiei un aviz asupra acestei candidaturi și foarte curând vom uh, primi chestionarul tradițional în astfel de situații. Comisarul Han se va chiar deplasa la Sarajevo pentru o ceremonie în acest sens. Parcursul european al Bosniei-Herzegovina uh, este o etapă majoră și trebuie să încurajăm autoritățile acestei țări să coopereze, să se coordoneze pentru că uh, e nevoie de un singur răspuns la fiecare întrebare și sper să nu ne mai confruntăm cu amânări uh, foarte lungi, pentru că ni se trimit prea multe uh, răspunsuri. La chestionare avem nevoie de un singur răspuns. Deci trebuie ca autoritățile locale să aibă capacitatea de a se coordona. Am transmis întrebări complementare, procesul va fi însoțit poate și de misiuni la fața locului așa încât fiecare să se poată exprima. Dar nu putem avea răspunsuri multiple din partea diverse entități, din partea diverselor partide politice sau a nu știu cărui lider mai mult sau puțin ambițios la chestionarul nostru. Apoi trebuie să salutăm progresele uh, înregistrate de Agenda pentru Reformă. În această țară autoritățile s-au angajat să facă reforme socioeconomice complexe și Trebuie ca aceste lucruri să continue, sperăm. Ca rezultatele să fie concrete pentru cetățeni. Altfel, uh, se va crea impresia că ne cerem reforme, autoritățile fac niște reforme, dar apoi cetățenii nu uh, beneficiază de niște consecințe tangibile. Eu cred că două lucruri trebuie subliniate în acest context. Pe de o parte, eforturile de reformă trebuie să depășească diviziunea politică, respectiv etnică. Trebuie să menționez acest lucru. Între februarie și august am putut vedea că intervine anumite diviziuni și blocaje de-a dreptul absurde. Pe de altă parte, consensul afișat în ce privește parcursul european trebuie să se traducă prin progrese la nivelul statului de drept, combaterea corupției și a crimei organizate. Reforma justiției și administrației insist, deoarece uităm adesea că fără un stat de drept funcțional, fără o luptă împotriva corupției în cadrul partidelor politice, lucrurile nu avansează. Deci, până la urmă, partidelor politice le revine sarcina de a face curățenie în propria curte, așa încât cei corupți uh, să iasă din arena politică. Acum, în ce privește mecanismul de coordonare, e adevărat, a fost adoptat, însă acest lucru nu e suficient. Trebuie ca, el, trebuie ca el să devină funcțional la toate nivelurile. Rolul și capacitatea Directoratului pentru Integrare Europeană trebuie, zic eu, consolidat. Există un personal foarte competent acolo și trebuie să-i ajutăm uh, la rândul nostru. Un alt punct important în raportul meu și sunt uh, aici lângă uh, prietenul meu Pițula, vorbim de uh, Comitetul Parlamentar de Stabilizare și Asociere. Până astăzi n-am reușit să formăm un astfel de comitet, e de-a dreptul penibil și asta doar de cauza ambițiilor politice nerealiste. Nu am reușit să constituim deci acest grup și vă întreb, nu știu câta oară, îi întreb și pe responsabilii uh, îi rog mai degrabă pe reprezentanții autorităților din uh, Bosnia-Herzegovina să înțeleagă că este un instrument foarte important. E foarte util ca parlamentarii din statul vizat și parlamentarii europeni să poată comunica. Doar cu acest stat nu a fost în măsură să creăm acest grup și mie mi se pare inacceptabil. Sper să pot spune aceste lucruri și uh, președintele Mladen Ivanic, care mâine va fi aici, deoarece sârbii au o responsabilitate specială în această privință. Vreau să vă spun și câte ceva de bine ce privește alegerile locale derulate în octombrie. Într-adevăr, felicit autoritățile pentru bună derulare acestor alegeri. Totuși s-au înregistrat două incidente uh, Două incidente nefericite, odată la Ștolaci, violența unui candidat împotriva președintele de comisie electorală, care a blocat efectiv alegerile în această localitate. lucru care a privat locuitorii de dreptul lor la vot. Alegerile au fost suspendate, deci. Și e inacceptabil din partea noastră. Apoi, din păcate, Uh, locuitorii din Mostar au fost privați de alegeri uh, și noi, din partea Comisiei AFET, am fost uh, la fața locului, am interviuat interlocutorii, toată lumea a spus, da, da, rezolvăm și până la urmă suntem exact în același punct ca și acum câțiva ani. Ori acest oraș este de dreptul simbolic pentru Bosnia-Herzegovina. Lupta împotriva corupției, am spus deja câte ceva, aș mai adăuga însă că un sondaj recent al Transparency International arată că 82% dintre locuitorii țării consideră că autoritățile răspund foarte prost sau mai degrabă prost la această temă a corupției. Iată și niște date eh, concrete. Înțelegeți deci că e nevoie de acțiune. Apoi, în ce privește administrația publică, în raportul meu reamintesc politizarea și ineficacitatea uh, acestui sector. Regretând firește și încurajând autoritățile să depășească această fragmentare regretabilă. În ce privește respectarea statului de drept, sunt regretabile o seamă de decizii ale cursii Constituționale care nu sunt puse în aplicare la timp. Președintele ne arată că există 92 de hotărâri ale curții care nu au fost puse în aplicare. Un caz preocupant este cel care vizează de acum celebra afacerea referendumului din 25 septembrie, organizat de Minora Todici în Republica Srpska, contestând în mod direct decizia Curții Constituționale din păcate, în ciuda tuturor eforturilor noastre, inclusiv ale actorilor prietene ai Bosnia-Herzegovina, nu am putut să-l convinge pe domnul Dodic că aceasta e calea cea bună. El e, e mult mai atent la ce îi șoptește domnul Putin, pentru că l-a vizitat pe domnul Putin la două zile după referendum ca să arate cine e șeful acolo. În Republica Sârbscă nu, ne, nu uh, interesează pe nimeni ce se întâmplă la Bruxelles, ci ce se întâmplă la Moscova. E un semnal foarte clar contestând această decizie a Curții Constituționale care ne-a fost trimisă de către Doric. Apoi, ce privește combaterea crimei organizate, există o nevoie reală de coordonare cu autoritățile competente la diferite niveluri, ce privește drepturile omului, Așteptăm în continuare o strategie coerentă și combaterea discriminării. Permiteți-mi să închei pentru a spune că un punct pe care îl repetăm în fiecare raport anual este că Bosnia-Herzegovina încalcă Convenția Drepturilor Omului, continuând să nu pună în aplicare deciziile, hotărârile curții de la Strasburg în uh, mai multe cazuri. Trebuie ca autoritățile politice să fie conștiente că noi nu uităm aceste lucruri. Poate că ei au uitat, dar noi nu uităm și, bineînțeles, așteptăm ca aceste hotărâri, aceste decizii să fie puse în aplicare. Situația mass media și a jurnalistilor rămâne preocupantă. M-am întâlnit recent cu mai multe asociații. Presiunea asupra jurnaliștilor e semnificativă. Din păcate, adesea nu există investigații adesea uh, jurnaliștii confruntă chiar cu violența și uh, nu se lansează anchete în aceste cazuri. Mm, pe teme economice, alineatele 21-22 ale raportului meu, aveți suficiente detalii și, bineînțeles, o problemă mare este șomajul, în special șomajul în rândul tinerilor. Așteptăm în continuare ca guvernul să acționeze. Mesajul principal este acela că trebuie să continue pe calea reformelor această țară, profitând de un an fără alegeri. Vă mulțumesc mult pentru atenție și sunt convins că, la fel ca în anii anteriori, vom avea o cooperare foarte bună cu celelalte grupuri politice când vine vorba de Bosnia-Herzegovina. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Preda. Parola al <clears throat> Președintele Delegației Parlamentare cu Bosnia-Herzegovina are acum cuvântul domnul Pițula. Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, nacrt izveštaja kolege Cristina Preda. Mulțumesc. Proiectul de raport al colegului nostru Cristian Preda este un foarte bun punct de plecare pentru o dezbatere ce va preceda rezoluția noastră ce privește Bosnia-Herzegovina. Nu e necesar să vă spun aici în comisie, dar nici în Parlamentul, că mm, întotdeauna am susținut progresele Bosniei-Herzegovina pe calea sa europeană, dar am atras întotdeauna atenția și asupra obstacolelor care mai trebuiesc eliminate de către guvern. Ultimul raport al Comisiei identifică o serie întreagă de ameliorări, în special mm, prin legile care au fost adoptate. Totuși, există o serie de incidente și de situații care, din păcate, lasă un semnal negativ, uh, ceea ce arată că e nevoie încă de multe evoluții și schimbări în multe sectoare. Ca și în trecut, atunci când uh, ne uităm la Bosnia și Herțegovina, avem până la urmă niște uh, simente mixte. Pe de o parte suntem prietenii acestei țări, dar există uh, exemple mari de rezistență și de întârzieri, un exemplu deja citat, Um, pe calea europeană. Ca președinte al delegației noastre, vă reamintesc că încercările de a adopta un regulament de procedură al delegației noastre a eșuat. La Sarajevo, în luna noiembrie anului trecut și nu avem legitimitatea necesară în eforturile noastre. De atunci, mai multe tentative din partea Parlamentului European au intervenit pentru a rezolva această problemă a Comisiei Interparlamentare, dar, din păcate, fără rezultat. Problema este uh, refuzul unei părți a deputaților din Bosnia-Herzegovina, deputați care provin din Republica Sârbscă, uh, deci ei refuză să adopte recomandările și procedura care, firește, e aceeași pe care o aplicăm uh, în cazul tuturor celorlalte delegații ale Parlamentului European în țări candidate. Punctul de vedere al instituțiilor europene e de acum unitar și foarte clar. Partea bosniacă nu va avea de ales decât să accepte propunerea sau delegația își va înceta activitatea și pot să vă afirm cu toată responsabilitatea că aici e vorba de o tentativă foarte limpede de blocare a procesului, o încercare care s-a intensificat uh, în anul uh, care a precedat depunerii candidaturii de către Bosnia-Herzegovina. Cred că Parlamentul European și Comisia AFET au intervenit deja și trebuie să fim conștienți de existența acestui obstacol major care ar fi trebuit să dispară deja de mult timp în interesul procesului de aderare și în interesul cetățenilor bosniaci. și acum are cuvântul domnul Papadakis. Το σχέδιο του εισηγητή είναι αρκετά ισορροπημένο că αγγίζει de πιο σημαντικά. Raportul, proiectul de raport uh, este echilibrat și indică limpede ce aspecte trebuie noi să urmărim în relațiile UE-Bosnia. Unele dintre formulări sunt poate laconice și vom introduce poate niște amendamente doar pentru a um, amplifica perspectiva europeană a acestei țări. Sperăm cu un efect pozitiv asupra situației din teren. Poate că se va schimba felul în care forțele politice interacționează la nivel intern. indiferent de unde vin sau ce credință au. În mod limpede există probleme sistemice în Bosnia atunci când vine vorba de procesul decizional și este necesar să se îndrepte către un acordul de stabilizare și cooperare și, de asemenea, mecanismul de coordonare. Apoi, tot ce ține de referendumul din 2013. Deci uh, am introduce un alineat care salută semnarea acordului de stabilizare și analizează ratificarea acestuia. E nevoie și de referire la adoptarea unui plan strategic pentru adoptarea achiului comunitar. E o procedură care durează și trebuie să se asigure cooperarea și coordonarea între diversele ministere, între diversele autorități. Când vine vorba de societatea civilă, e limpede că aceasta trebuie implicată în întregul, întreaga fază de pregătire a aderării. Uh, și, și în ce privește reformele economice și sociale, ele trebuie să rămână uh, în centrul abordării europene cu o mai mare atenție acordată dimensiunii sociale. Mm, ce privește populația și uh, părțile care o constituie, este un alineat special uh, Uh, care se referă la referendumul din Republica Sârbska. Dacă acest referendum încearcă să submineze situația, e bine, noi nu putem uh, încuraja așa ceva. Republica Sârbska există și vrem ca și ei să fie uh, angajați pe eh, calea europeană. Diversele forțe politice trebuie să se îndepărteze de tendințele naționaliste pentru a netezi calea către Europa. Și cum spune prea bine raportorul, eh, persistă o serie de dificultăți și e nevoie de o implementare clară și sistematică a recomandărilor. Spunând toate acestea, îi mulțumesc domnului raportor pentru excelenta cooperare pe care am avut-o. Mulțumesc!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 Благодаря на докладчика Кристиан на секве. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc raportorului, domnul Preda, precum și secretariatului AFET, începește acest raport prin progresele Bosnia-Herzegovina în 2016. Din partea grupului conservatorilor europeni dorim să felicităm Bosnia-Herzegovina pentru progresele din anul care se încheie, deși încă rămân multe de făcut. Situația din țară este foarte complexă, foarte delicată și nu suntem surprinși să constatăm că progresele nu sunt satisfăcătoare. Constatăm că e nevoie de progrese în reforma sistemului judiciar, în economie, în combaterea crimei organizate, pentru a reduce corupția și, în același timp, trebuie ameliorată coordonarea între agenții și diversitele structuri interne. Doar ameliorând cooperarea între comunitățile din Bosnia-Herzegovina, țara își va putea găsi calea către o viitoare aderare europeană. Felicităm unificarea programei școlare la toate nivelurile. În acest fel, diversele comunități vor beneficia de un curs sus comun minoritățile nu vor mai uh, uh, vor putea uh, nu vor mai putea să învețe doar în limba maternă. Sperăm ca toate recomandările noastre să fie luate în seamă. Bine. Mulțumesc. Acum uh, are cu domnul Weigl, care locuiește pe Radus. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Dați-mi voie să să vă rog să scuzați pe raportorul de nume de la alt, domnul Radoș, pentru că nu poate fi de față și mulțumesc în numele lui domnul raportor Preda pentru un raport subțin și echilibrat. La fel ca anul trecut, am dorit să profităm de ocazie să, pentru a ne afirma din nou din partea ALDE susținerea viitorului european al Bosniei ca membru al Comisiei Europene, a, mă scuzați, Uniunii Europene și Uh, în general pentru extinderea Uniunii Europene. Bosnia Herzegovina a făcut progrese, însă mai sunt multe de făcut din punct de vedere politic și economic pentru a risipi instabilitatea. Un acord asupra mecanismului de coordonare ar fi de mare importanță pentru punerea în aplicare a acordului de stabilizare și asociere, deoarece Țara are multe disfuncționalități, un grad înalt de sărăcie și structuri foarte complicate. Din nefericire, conflictele interne încă domnesc. Acestea sunt principalele provocări la adresa procesului de negocieri cu Uniunea Europeană, procesul de aderare, la fel, ca, la fel precum ne arată experiența altor țări, va fi foarte important pentru rezolvarea acestor dificultăți, dar misiunea cea mai importantă pe toate părțile e colaborarea constructivă prin dialog, gândindu-se la trecut, nu la viitor, eh, mă scuze, <laughs> la viitor, nu la trecut, pentru ca eh, să demonstrăm că toate părțile sunt angajate pe calea reformei, eh, trebuie să adopte regulile Comitetului Parlamentar pentru acordul de cooperare. Trebuie să uh, se rezolve uh, problema persoanelor strămutate și a numărului de persoane dispărute, care e foarte mare, și uh, cele două entități trebuie să coopereze mai bine, să facă eforturi în plus și aș mai adăuga ceva nume personal. Spre domnul Weigel ar fi foarte de ajutor dacă toate rapoartele de progres pentru toate țările din Balcanii de Vest ar avea și o perspectivă clară în legătură cu modul în care Uniunea Europeană îi va ajuta pentru a trece peste potențiala criza refugiaților, pentru că nu că suntem noi profeți, dar aceste țări vor fi confruntate cu aceste crize. Nu vor dispărea crizele cu uh, fluxurilor de refugiați peste noapte. Vor fi probabil probleme în următoarele luni și în următorii ani. Mulțumesc, spune președintele, și acum domnul Șoltes. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi, în primul rând, să mulțumesc raportorului, domnului Preda, pentru că a pregătit acest document, acest proiect de raport, care consider eu că este foarte clar, este bine echilibrat, este un document de calitate care evidențiază principalele aspecte de care este nevoie pentru ca această țară să poată spera să capete statut de membru UE. Textul este foarte clar, după cum spuneam, și nu face presiuni asupra Bosnia-Herzegovina, o țară care uh, trece prin uh, atât de multe dificultăți. E important ca la elaborarea uh, acestui gen de rapoarte să nu Uh, turnăm gaz pe foc. Abordarea aleasă de raportor este una foarte pozitivă și o susțin în totalitate. Consider că ar trebui de asemenea să susținem principiul unității Bosniei-Herzegovinei, după cum au spus colegii mei, sigur că mai sunt multe de făcut, în ce privește uh, administrația, sectorul, sectorul public, în uh, tot ce ține de uh, domnia legii, de statul de drept. Da, s-au făcut progrese, dar mai sunt multe de făcut, după cum spuneam. <clears throat> și Problema e această fragmentare care trebuie cumva atenuată. În anumite domenii nu s-au făcut reforme, pentru că tocmai din cauza acestei fragmentări. Câteodată eh, reformele se fac pe hârtie și nu sunt puse în aplicare sau nu sunt eh, puse bine în aplicare și aș mai sublinia o altă sursă de probleme pentru Bosnia-Herzegovina, și anume corupția, apoi uh, crimă organizată. Sunt uh, două flageluri pentru Bosnia-Herzegovina și uh, sigur că au legătură cu problemele în economie, sunt multe cazuri de corupție ce țin de evaziunea și eludarea fiscală și așa mai departe. De aceea țara aceasta trebuie să aibă o abordare unitară în încercarea de a rezolva aceste probleme și a problemelor uh, anexe. Plus, aș mai putea menționa uh, problema uh, principalor posturi în ierarhia magistraturii. Am văzut că nu a existat o reformă, în adevăratul sens, a justiției și fără reforma justiției nu se vor face progrese nici în alte domenii. Iată, mulți tineri pleacă din țară. Bosnia-Herzegovina <clears throat> se confruntă cu fenomenul așa numit de scurgerea creierilor, fugă creierilor economia uh, merge prost. Uniunea Europeană și Comisia Europeană au multe de făcut, pentru că e vorba de a schimba până la urmă structura politică a țării, pentru a schimba întreaga, țări, întreaga țară. Totuși, ce s-a îmbunătățit e situația ocupării, pentru că a scăzut rata șomajului în ultimul an, însă, totuși, Aș dori ca raportul să menționeze și problemele legate de mediu. De aceea voi pregăti câteva amendamente în acest sens, mai ales în ce privește centralele energetice. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Acum să vedem uh, ce colegi au mai cerut cuvântul. Domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc raportorului pentru un foarte bun proiect de raport. Cred că se referă, așa cum se cuvine, la toate problemele principale. E foarte bine redactat. Apoi eh, mai spun că la începutul anului eh, Bosnia-Herzegovina a înaintat o cerere de uh, aderare la UE, a fost uh, acceptată cererea de Consiliu. Uh, uh, și mm, s-a ajuns la un acord privitor la mm, programul de cooperare și programul femei ca urmare a aderării Croației. Sunt, toți, sunt toți uh, pași înainte foarte importanți uh, și anume în uh, direcția integrării în europeană în următoarea perioadă. 2016, cel puțin până acum, pentru Bosnia-Herzegovina a fost un an bun. E adevărat că au mai fost și probleme în septembrie, mă refer la referendumul în Republica Sârbska, noi, cei din Parlamentul European, ne dorim integritatea teritorială a Bosniei-Herzegovina, dar acum e momentul să privim spre viitor și să încercăm să rezolvăm ce mai este de rezolvat. Sunt uh, <clears throat> chestiuni importante uh, care pot fi rezolvate doar în comun de toți liderii politici, să se îndeplinească agenda de reforme 2015-2018. E bine că Bosnia-Herzegovina se aliniază cu uh, se aliniază încet încet cu politica externă a UE și sper ca Bosnia să joace un rol constructiv în uh, chestiunile regionale și susțin uh, ce a spus colegul Pițula în legătură cu acordul de asociere și regulile sale de procedură, pentru că dacă acestea nu sunt adoptate, mm, nu știu dacă delegația noastră mai are suport legal și importanță politică. Așadar, voi uh, depune câteva amendamente în acest sens uh, și fac această promisiune. Este o promisiune, nu o amenințare la adresa raportului. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, doamna Faion. Hvala lepa, predsedujoči. Tudi jaz bi se seveda želela zahvaliti. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau și eu să mulțumesc raportorului domnului Preda și tuturor celor care s-au implicat în pregătirea acestui raport. Mă bucură faptul că putem fi acum mai optimiști uh, atunci când ne referim la Bosnia-Herzegovina și sper că vom fi la fel de optimiști și la anul. Nu va fi un an electoral, după cum spune raportorul. Cred că Bosnia-Herzegovina și cetățenii să-i merită mai mult și cred că uh, Dorim și noi să facem mai multe pentru această țară și aș face apel la autoritățile Bosniei Herzegovine să facă mai multe eforturi pentru cetățenii lor, să facă mai multe în ce privește reformele socioeconomice, să profite de ocazie, să facă mai multe și în, ce, în ceea ce privește lupta împotriva corupției, care e o mare problemă a acestei țări să facă mai multe și în ce privește combaterea crimei organizate, să se asigure că uh, este respectată independența mass media, că mai sunt multe de făcut, după cum s-a spus, uh, s-au făcut, uh, din păcate, și pași înapoi, dar aș sublinia, din nou, că acest comitet pen, pentru aderare și stabilizare trebuie înființat, trebuie să avem un dialog cu politicienii uh, din țară și acesta ar fi un instrument care îi va ajuta. De aceea sper că vom putea să uh, ajungem la un acord și uh, aș mai face un apel la politicieni să înceteze cu politicile naționaliste, pentru că, din păcate, văd că în Bosnia-Herzegovina câștigă teren uh, naționalismul. Am auzit că tinerii pleacă din țară și dacă acest, uh, această tendință continuă, dacă tinerii își pierd speranța pentru viitor în Bosnia-Herzegovina, atunci viitorul țării, sigur, este pus sub semnul întrebării și uh, mai e și uh, chestiunea ONG-urilor și a societății civile, care are și un rol foarte important de jucat, dincolo de autoritățile guvernamentale și sper că și se va ține cont și de propunerile uh, lor, pentru că și ei trebuie să uh, <clears throat> își spună cuvântul în societate. Uh, bun, trebuie să rămânem optimiști și trebuie să conlucrăm ca să asigurăm un viitor mai bun pentru Bosnia-Herzegovina, care trebuie să vină cu răspunsuri bune la chestionar. Asta este calea înainte. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Zovco, mulțumesc uh, colegului Preda uh, pentru proiect de rezoluție de bună calitate. Bun, Eh, trebuie să dăm un eh, nou eh, imbold procesului de aderare a Bosniei Herzegovina, dar există și lacune în proiectul de rezoluție. Spre deosebire de rapoartele din 2014 și 2015, aici nu văd o referire la arhitectura constituțională ca sursă a unei serii de probleme. Parlamentul European a recunoscut deja acest lucru, dar trebuie repetat, și anume Bosnia-Herzegovina trebuie să modifice din temelii propria Constituție pentru a aplica principii europene, cum este uh, principiul subsidiarității, pentru a uh, contra tendințelor, tendințele centrifuge și separatiste care pun bețe în roate integrării uh, Bosnia-Herzegovina. Trebuie acordată mai multă atenție legii electorale care Uh, creează multe mm, probleme la alegeri, mai ales la nivel local, din cauza, de exemplu, 2000, uh, uh, statutului impus în 2004 orașului Mostar. Iată, nu se pot organiza alegeri, vorbim de ultimele trei alegeri, apoi sistemul justiției trebuie să devină politic și trebuie să-și îndeplinească funcțiile în mod independent. Nu să se producă ce s-a, ca, uh, evenimente ca cel de la Ovârșie, când au fost arestați veterani de război croați. Deci uh, trebuie ca în document să se menționeze toate obstacolele și să insistăm uh, că trebuie îndeplinite reformele necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum văd că și reprezentanta comisiei e de față, doamna Matuela. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Întâi de toate, mulțumesc, domnule raportor, domnul Preda, pentru pregătirea unui raport de calitate sau proiect de raport de calitate și echilibrat. Sigur, textul este pe linie cu mesajele incluse în raportul Comisiei inclusiv în ce privește felicitarea țării pentru progresele făcute, dar și sublinierea următorilor pași care trebuie îndepliniți, următoarele măsuri care trebuie luate. Am văzut în ultimii ani uh, o nouă dinamică în Bosnia-Herzegovina care a realizat uh, multe reforme, în ultima perioadă. Vă reamintesc ceea ce s-a spus deja, de pe de parte avem uh, punerea în aplicare a agendei reformelor care respectă calendarul convenit, apoi adoptarea mecanismului de coordonare, lucruri aminte deja ca fiind esențial pentru țară și apoi inițierea protocolului de adaptare a acestui acord și acum așteptăm uh, semnarea sa în următoarele zile, sperăm. Apoi, Consiliul a invitat Comisia să pregătească un aviz privitor la uh, a, uh, solicitarea de aderare a țării. Domnul comisar Han uh, va uh, înainta autorităților din Bosnia-Herzegovina pe 9 decembrie uh, un chestionar. Sigur, sunt um, chestiune foarte importantă din punct de vedere simbolic, dar și un start pentru aplicarea criteriilor de la Copenhaga. Eforturile trebuie să se continue cu punerea în aplicare agendei de reforme pentru a rezolva problemele structurale care împiedică dezvoltarea țării, mai ales în ce privește provocările economice, statul de drept, reforma administrației publice și e esențial să se îmbunătățească cooperarea la toate nivelurile de guvernanță. Este o prioritate și pentru că uh, țara trebuie să coopereze activ cu Comisia pe durata întregului proces de pregătire a vizului și acest proces sigur că va fi un test pentru autoritățile din Bosnia-Herzegovina. Aș încheia repetând angajamentul Comisiei pentru a susține Bosnia-Herzegovina pe calea sa spre aderarea la Uniunea Europeană prin consiliere uh, politică, asistență tehnică și financiară. Uh, noi sperăm să continuăm o cooperare rodnică și cu uh, Parlamentul European în acest sens. Vă mulțumesc. Preda. Mulțumesc acum, domnul Preda. Mersi infiniment, prezident. Mulțumesc tare mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au arătat că sunt interesați de Bosnia-Herzegovina și care au făcut uh, observații interesante și utile. Acum, am trei lucruri de spus. Întâi, să mulțumesc colegilor care mi-au uh, semnalat uh, lacune ale textului. Voi adăuga completările lor, vom aduce modificări ale textului și uh, avem, uh, din fericire, șansa să ne bucurăm de o generozitate a textului, adică putem să avem un text mai mare uh, și de asta spun că voi prelua amendamentele colegilor care au spus că lipsesc anumite aspecte și mulțumesc pentru toate sugestiile pe care le-ați făcut. În al doilea rând, atunci când uh, noua inițiativă pentru Bosnia-Herzegovina a fost uh, lansată, adică acum 2 ani, s-a întâmplat în 2014, deci când s-a lansat inițiativa, ideea era să le cerem mai puține, ca apoi mai târziu ei să facă mai multe. Asta a fost abordarea. Să ne concentrăm întâi pe problemele economice, de societate și să lăsăm uh, pentru mai târziu reformele, special reforma constituțională, care sunt întotdeauna mai complicate de realizat, mai sensibile și care cântăresc mai mult în plan politic. Așadar, cele făcute până acum sunt lucruri importante, dar suntem departe de a vedea reale schimbări la nivel economic și social în Bosnia-Herzegovina. Deci, cred că ar trebui să continuăm să-i încurajăm în uh, direcția asta și abia mai târziu să ne așteptăm ca prin eforturi susținute această țară să ajungă la un consens în ce privește reformele, reforma constituțională. Dezbaterea există, e adevărat, dar cel puțin două partide refuză să existe orice fel de reformă constituțională. Așa că acum n-am face decât uh, să le dăm apă la moară și am riscat să blocăm uh, reformele socioeconomice. Am pierde pur și simplu uh, timpul vorbind despre reforme constituționale și nu ne-ar ajuta la nimic. Cu privire la chestionarul care va fi înmânat uh, în uh, viitorul apropiat, acesta conține 3000, 3000 de întrebări. Nu-i puțin. Acum, eu uh, aș îndrăzni să dau aici un sfat, să urmăm exemplul Islandei. Am fost raportor pentru Islanda, țară candidat care a răspuns la toate întrebările din chestionar în manieră exemplară. Și eu întotdeauna am recomandat autorităților de la Sarajevo să privească nu doar la țările din vecinătate, să învețe din experiența României, a Ungariei sau a Croației și, de ce nu, să se uite și la islandezi care au uh, reușit să se achite remarcabil de sarcina lor cu o echipă de oameni foarte mică. Și uh, mi-amintesc că, uh, că am fost chiar uh, uimit de cum s-a descurcat Islanda și de, de asta uh, poate oamenii politici, oamenii responsabili de la Sarajevo vor uh, găsi poate că merită să se uite și la exemplul Islandei pentru că i-ar inspira iar uh, ajuta să acorde mai multă atenție și să fie mai serioși în răspunsurile pe care le dau ei la chestionar, să nu uh, își risepească energia pe aspectele acelea minore care pot să deturneze de la ce e important. Așadar, eu cred că putem uh, să ne uităm nu doar la ce se întâmplă la noi în ogradă, ci și ce se întâmplă uh, un pic mai departe, să avem o privire mai largă, mai deschisă. Și ca experiență intelectuală merită să faci asta. Și voi continua să recomand asta oamenilor politici de acolo. Mulțumesc! Partea relativă la Bosnia-Herzegovina. Încheiem uh, punctul privitor la Bosnia-Herzegovina cu, uh, uh, cu replica pasionată domnului Preda. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentului e 10 ianuarie la orele 18 <clears throat> și cu asta, cum spuneam, putem trece mai departe. Acum uh, avem raportul privitor raportul 2016 al Comisiei privitor la Albania, raportul Knut Fleckenstein. E o prima discuție și haideți să nu mai pierdem vremea. Dau cuvântul uh, domnului raportor. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a saluta un grup de tineri albanezi care sunt în spatele sălii. Sunt uh, tineri albanezi care studiază în Uniunea Europeană și care urmează să se întoarcă la ei în țară. Pentru a contribui la procesul de restructurare, de reorganizare a țării, Iată un uh, semnal încurajator, poate mai încurajator decât uh, orice altceva. Să uh, pregătim oameni aici, să le dăm șansa să studieze și apoi să meargă la ei acasă, să ridice țara, e minunat. În Balcani avem nenumărate crize. Pe 11 decembrie sperăm ca cea din fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei să se sfârșească, pentru că avem atunci programat o conferință la care sperăm să um, aniversăm uh, progresul înregistrat uh, în anul 2016 și să salutăm adoptarea unanimă a reformei justiției și reforma constituțională, care tot așa a fost adoptată unanim de Parlamentul Albaniei împreună cu toate partidele de opoziție. Toate legile, inclusiv uh, normele de punere în aplicare, au fost acum adoptate de Parlament. Din păcate, unii dintre membrii au uh, intrat în legătură cu judecătorii de la Curtea Constituțională în octombrie pentru că au dorit uh, să se clarifice anumite chestiuni și acum așteptăm un aviz din partea Consiliului Europei. Rămân destul de multe lucruri de lămurit și uh, înainte de a intra în uh, capitolele textului meu, poate că ar fi util să vedem uh, ce părere are Comisia Europeană despre deschiderea capitolului de negociere. În ce privește reforma justiției, asta ar trebui să să fie deja în desfășurare și uh, pentru asta ar trebui să începem deja abilitarea. Trebuie să începem negocierile, nu suntem la sfârșitul procesului, ci din potrivă de-abia la început. Tocmai de asta trebuie să spunem uh, Consiliului să dea voie Comisiei să înceapă negocierile odată ce s-a făcut punerea în aplicare la nivel național, să nu mai așteptăm până în 2018, când uh, o să primim următorul raport cu privire la reformele efectuate. Trebuie să ne păstrăm credibilitatea. Oricum, Parlamentului a fost greu să facă această decizie, să facă această alegere, pentru că opoziția a tot criticat uh, dar Parlamentul s-a ținut tare și uh, iată că a reușit. De aceea nu cred că ar trebui să adăugăm alte condiții preliminare. Programul de reforme trebuie să continue, să continue combaterea corupției, a crimei organizate, iar legea electorală trebuie să fie pusă în aplicare în uh, anul viitor. Vrem să vedem că se țin alegeri libere fără să se mai uh, cumpere voturi, fără să mai existe problemele din trecut. Drepturile minorităților trebuie să fie garantate și protejate și uh, trebuie dezincriminate. Și acum încă câteva cuvinte în chip de concluzie. Albania poate juca un uh, rol de stabilizare împreună cu Serbia în ce privește reconcilierea la nivel regional. Conferința regională pentru tineret și schimburile uh, între organizațiile de tineret de până acum sunt exemple bune. Se vede clar că merită să facem astfel de eforturi, pentru că dacă tinerii nu reușesc să se cunoască, să facă schimb de experiențe, nu vor putea să-și depășească prejudecățile. În ce privește uh, politica externă, Albania este un partener uh, de nădejde atât pentru noi cât și pentru Washington. Acest lucru a fost confirmat de nenumărate ori. Și um, ce să mai adaug, am colaborat foarte bine cu raportorii din umbră. Poate că ei uh, doresc și alte, um, alte idei să fie incluse în textul meu. N-am suficient timp să le prezint pe toate, dar știu că urmează amendamente, le aștept. Mulțumim, Knut, și acum cuvântul raportului din umbră care sunt de față. În primul rând, ai cuvântul Chiuciuc. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi trebuie să-l felicit pe domnul Fleckenstein pentru acest uh, proiect de raport extrem de echilibrat uh, și uh, bine gândit. Trebuie să recunoaștem faptul că Albania joacă un rol în ce privește asigurarea stabilității regionale și uh, a demonstrat un angajament clar în direcția integrării europene. În anul trecut am constatat un progres semnificativ în ce privește eforturile de politică internă, adoptarea celor cinci priorități cheie, uh, în special reforma justiției. Astfel, Comisia Europeană cred că e îndreptățită să recomande deschiderea negocierilor de aderare între UE și Albania și mă bucur că domnul Fleckenstein împărtășește această vedere în raportul său. Părerea mea este că e momentul potrivit să începem acest proces cu Albania. Sigur, mai sunt provocări, și uh, la alegerile parlamentare și prezidențiale din 2017 uh, vom vedea dacă țara este pregătită sau nu pentru a începe negocierile de aderare. e foarte important ca în Albania să existe alegeri libere și democratice ca să se consolideze reformele. Ar trebui să accentuăm acest lucru în raport. De asemenea, aș vrea să subliniez faptul că e nevoie de un dialog constructiv între guvern și opoziție, mai ales după ce uh, opoziția a spus că dorește să se abțină de la alegeri, nu dorește uh, să participe dacă nu se realizează două condiții. Acea lege a dezincriminării și garantarea unor uh, alegeri corecte și transparente. Trebuie știut că peste 2 milioane de albanezi locuiesc în străinătate și ei nu au dreptul să voteze din cauza că acest drept nu le este garantat prin Constituție. Guvernul ar trebui să facă reforma necesară pentru a le oferi acest drept. Doar astfel putem spune că Albania are alegeri pe deplin democratice. În concluzie, raportul subliniază provocările cu care Albania se confruntă, în mod clar, dar și pașii pozitivi pe care i-a întreprins guvernul. De pildă, uh, eforturile de a împiedica radicalizarea islamică, de a contracara extremismul, de a adopta legislație de combatere a corupției, Însă trebuie făcute mult mai multe pentru a um, crește nivelul de toleranță și de incluziune al minorităților. Mulțumesc foarte mult și uh, cu siguranță voi continua să colaborez cu domnul Fleckenstein și ceilalți raportori din umbră. l'onorevole Agi Giorgiu. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Hagi Gheorghiu. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, trebuie să-i mulțumesc domnului Fleckenstein pentru munca importantă pe care a făcut-o. Totuși, în ce privește Albania, sunt niște probleme în ce ne privește. Albania trebuie să rezolve problema anexării. Trebuie să facă mai multe pentru reforma justiției. Trebuie să combată crima organizată la ea acasă și trebuie să facă mai mult pentru a garanta libertatea de exprimare. Albania trebuie să respecte drepturile minorităților, chestiune absolut crucială pentru noi și, totodată, Albania trebuie să dea un răspuns uh, sincer cu privire la ce s-a întâmplat atunci când au fost demolate cele 20 de case ale cetățenilor din minoritatea cipriotă greacă. Noi uh, vom depune amendamente ca să aducem această problemă în uh, atenția dumneavoastră și vom uh, colabora în, în spiritul în care putem să asigurăm un viitor mai bun pentru toți albanezii. Mulțumesc! Acum au cuvântul uh, colegii care uh, doresc uh, să vorbească și, în primul rând, dau cuvântul colegului Andru Lachis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este clar că s-au înregistrat multe progrese în ce privește sistemul de justiție, combaterea corupției, dar vedem că se accentuează tendințele naționaliste. Au fost arestați doi uh, oficiali la graniță sub uh, acuzația că fac propagandă pentru Albania Mare și că aveau la ei niște hărți pe care doreau să le distribuie albanezilor. Uh, albanezilor care studiază în străinătate. Eu cred că ar trebui să avem relații de bună vecinătate și să nu facem așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Jambanski. Благодаря, уважаеми господин să също уважаеми colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vreau să-i mulțumesc raportorului. A întocmit un proiect de raport foarte bun. În numele ECR Trebuie să felicit Albania pentru rezultatele obținute. Și, de asemenea, dorim să transmitem uh, simpatia noastră poporului albanez. Reforma sistemului de justiție reprezintă un pas înainte important care poate să ducă în sfârșit la o independență a justiției și sper că reformele vor continua și anul viitor cu mai mare avânt, astfel încât uh, să putem uh, să începem negocierile. Acum, noi o să venim cu amendamente pentru că vrem să insistăm ca țara să ia măsuri uh, pentru protejarea minorităților și uh, salut uh, decizia ministrului de externe de a înființa o comisie de resort inclusiv să se ocupe de limbi, limbile minoritare. Avem acolo o minoritate bulgară, avem grupuri compacte care încă nu sunt recunoscute, nu au statutul de minoritate, din păcate. Ca să evităm uh, întârzierea începerii procesului de negociere, aș cere autorităților să ia măsuri pentru ca aceste grupuri minoritare să fie recunoscute ca atare. Dacă recunoaștem drepturile tuturor, Asta înseamnă că deja facem progrese. Mulțumesc și Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Fleckenstein, pentru toată activitatea dumneavoastră, pentru acest proiect de raport. Sunt însă câteva um, secțiuni care ar putea fi îmbunătățite și aș începe cu începutul. Trebuie să insistăm pe ideea deplinului respect pentru minorități și pe ideea unor relații de vecinătate bune cu țările din jur. După mine, acestea sunt cerințe cheie pentru aderare, condiții pe care Uniunea Europeană le cere tuturor țărilor terțe, sunt criterii pe care toată lumea trebuie să le respecte. Domnul Fleckenstein a spus uh, pe bună dreptate că Albania trebuie să facă o reformă constituțională, dar nu s-a vorbit deloc în textul său despre minoritatea greacă și despre uh, obligația de a reglementa statutul minorității greci, de a reglementa statutul tuturor minorităților, de fapt. În uh, minoritatea greacă există 19 familii cărora guvernul le-a spus că au cinci zile să-și părăsească locuințele pentru că ele urmează să fie demolate. Lucru care contrazice uh, obligațiile asumate la nivel internațional privind drepturile minorităților. De asemenea, în text nu se face nicio referire la buna vecinătate și la faptul că trebuie rezolvate toate problemele ce ar putea afecta relația cu vecinii. Recent am văzut că apare tot felul de atitudini revanșarde de partea Albaniei în relația cu Grecia. Lucru care cred că ar trebui uh, să fie împiedicat, adică să nu ajungem să jucăm tot felul de jocuri politice. Soltes. Mulțumesc domnul Șoltes. thank you, Mr. Chair. Uh, well, I would, I would like to express the serious... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să exprim serioase preocupări în ce privește Protecția Națională 44 din 71 de centrale electrice de hidrocentrale se află în zone protejate. Și chiar din partea sectorului ONG-urilor vedem multe scrisori uh, care arată că unul din cele mai importante râuri din Europa este în pericol, e un real scandal și trebuie să spunem clar guvernului albanez că trebuie să stopeze uh, această proliferare a proiectelor de hidrocentrale absolut necontrolate. Ei trebuie să respecte să respecte obligațiile vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, pentru că toate aceste lucruri nu respectă achiul comunitar în ce privește ă, protejarea mediului în special. Cred că Uniunea Europeană trebuie să-și impună standardele, precum și standardele internaționale, și m-aș referi și la rolul băncilor europene în finanțarea acestor proiecte. Ă, și băncile trebuie să-și asume rolul populația locală trebuie să participe în luarea de decizii. Altfel, consecințele vor fi extrem de serioase. Pentru moment, uh, e o situație cam destul sălbatic, lucru care trebuie stopat. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnule Pitideos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής ανέφερε σημεία στα οποία... Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul menționa arii în care s-au făcut progrese și a spus că rămân încă lucruri de făcut. Eu cred că rămân foarte multe încă de făcut. Sigur, Albania trebuie să întrețină relații bune cu toți vecinii săi. și aș uh, dori să citez exemplul acelor hărți ale Albaniei mari care circulă și care includ teritorii ale țărilor învecinate, bunoară părți din Grecia, Serbia sau chiar și orașul Scopie. Politica guvernului nu e un factor de stabilitate în Balcani. Iar primul ministru albanez fără niciun motiv întemeiat, s-a exprimat în termeni revanșați față de Grecia, spunând că există uh, erori istorice care trebuie remediate. Sigur că Albania va trebui să conlucreze îndeaproape cu Grecia Iar uh, minoritatea din nordul Greciei a suferit pentru că uh, intervin demolarea unor clădiri, lucruri nepermise. Albanezii care uh, au în um, strămoși greci se confruntă cu diverse obstacole administrative. Albania nu pare să fie gata pentru uh, aderare. Și tare mă tem că UE va face aceleași greșeli cu Albania pe care le-a făcut și cu Turcia. Există condiții, precondiții care trebuie să se aplice fiecare țară, trebuie să treacă prin acestea, să nu uităm criteriile de la Copenhaga. Întrebarea este când își va da seama UE că trebuie să exercite suficientă presiune asupra guvernului albanez, pentru că e interesul lor să facă toți pașii necesari. Nu e ca și cum UE are de câștigat. Uh, există un interes din partea Albaniei să uh, respecte criteriile și standardele. Mulțumesc! Domnul Teoharus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Φλίγκενστάιν. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu, domnului Fleckenstein, pentru raportul dumnealui, care, pe care l-a prezentat astăzi și îi salut pe tinerii albanezi care au studiat în străinătate și care și-au dat seama că viitorul țărilor nu poate fi decât alături de Uniunea Europeană, motiv pentru care trebuie să depună eforturi pentru a se asigura că țara lor poate să treacă acele teste europene uh, care vor face ca Albania să poată deveni cândva un membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene. Nimeni nu vorbește despre minoritatea greacă din Albania. Eh, se vorbește adesea despre alte minorități, dar nu despre minoritatea greacă. Ori ea este în pericol în Albania. Demografia acestui grup etnic eh, suferă din cauza uh, strămutării kosovarilor în sudul Albaniei și, de asemenea, vorbim de strămutarea altor persoane, fie că e vorba de refugiați, din Ashraf la nordul Tiranei. Eu nu spun că refugiații nu trebuie să protejați, dar acești refugiați din Ashraf și discriminarea grecilor în Albania, e bine, ei sunt europeni, totuși. Albania se confruntă cu mari probleme economice, Grecia are și ea problemele ei economice iar statul elen a oferit sprijin, este nedrept acum ca grecii din Albania să fie tratați în halul în care sunt. Până oară, ei nu sunt în măsură să facă armata. Uh, anumite carierele sunt interzise, nu există școli elene în Albania și E un argument pe care l-am adus și în alte rânduri. Se fac cereri către Grecia pentru a-și exercita influența la Scopie. Se pun semne de întrebare și în ce privește rolul Albaniei în Kosovo. În ce privește islamismul în Albania și Uh, crearea unor școli musulmane, e bine, toate aceste elemente sugerează că dacă Albania nu ia măsurile adecvate, cele pe care domnul Fleckenstein le citează în raportul său și dacă nu se ocupă de crima organizată, sau de ameliorarea administrației și a legislației, atunci eu nu cred că Albania are un loc în familia europeană și, în concluzie, aș spune că atunci când vine vorba de alegeri locale, de obicei există uh, circunscripții electorale în zone care, în mod tradițional, sunt uh, sunt conduse de primari uh, greci. Ori acest lucru de acum va fi împiedicat. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Marias. O oh, Marias, Marias. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Pardon? Vă mulțumesc. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să îl felicit pe colegul nostru, raportor, domnul Fleckenstein și pur și simplu vreau să repet ceva ce am spus de nenumărate ori în plenară când vine vorba de Albania. Nu e ceva nou. Am spus acest lucru de foarte multe ori în plenară. Domnul Preda ședea adesea aproape de mine și aș reitera câteva aspecte. Întâi de toate, protect, protejarea drepturilor uh, minorității grece din Epirul de Nord. Drepturile lor au fost încălcate, în special în 2015, prin demolarea unei biserici, dar și alte proprietăți aparținând unor familii elene, adesea amenințate. În aprilie s-a lansat o întrebare comisarului Han. El a spus că albanezii trebuie să respecte drepturile minorităților, dar ultimele amenințări se referă la demolarea 19 proprietăți în Spileon, în Camara. Asta sugerează că situația rămâne inacceptabilă. E vorba de protejarea drepturilor uh, minorității grecești. Și cum s-a mai spus, dorim o referire clară la aceste situații și vom introduce amendamente în acest sens. Pur și simplu, astfel de uh, fapte nu pot fi ignorate. Apoi, au drepturi uh, uh, acești greci minoritari în Albania? Răspunsul simplu este nu. Uh, Mulți locuitori din Albania, atunci când au uh, mers în Grecia, au putut să uh, trăiască, să lucreze acolo, să-și trimită copiii la școală, să câștige bani pe care să investească în proprietăți. Ei bine, Uh, contrariul nu este valid pentru grecii care uh, trăiesc în Albania. Nu au astfel de drepturi echivalente. Așa cum domnul Ban Ki-moon a spus, Albania a închis în mod ilegal granițele și nu permite refugiaților să traverseze teritoriul său. Este un lucru ilegal. Apoi, anumiți refugiați, cum spune și doamna Teoharis, sunt trimiși în zone specifice domnul Rama uh, declară lucruri care nu au nimic de a face cu istoria Acropolis. Practic, uh, lansează o reală isterie în Albania eh, κατά τη διάρκεια της κατοχής au existat și cazuri de colaborare cu uh, armata de ocupație germană, nazistă, din 41 până în 44. Și au și uh, părăsit uh, țara odată cu armatele naziste ca să nu fie judecați. Tribunalele au condamnat în contumacie și acum domnul Rama susține acest grup, Țamides, și pe descendenții acestora. Nu. Uh, Comisia și Parlamentul European trebuie să condamne aceste lucruri. Uh, domnul Rama ne amenință, dar uh, ce contează? Revendicările sale sunt ilegale. Iată, în aceste împrejurări e clar că Albania nu are ce să caute în Uniunea Europeană. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Mulțumesc. Da, președintele, mulțumesc și acum Comisia Europeană, aceeași doamnă Matuela. Thank you, Mr. Chairman, honorable members. Uh, on behalf of the... Mulțumesc. În numele Comisiei aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnul Flecăștar, pentru pregătirea unui nou proiect de rezoluție extrem de bun pentru Albania în 2016. Acest proiect de rezoluție rezumă foarte clar mesajele importante pe care trebuie să trimise Albaniei felicitându-o pentru progrese, dar sublinind prioritățile în reformă care trebuie să intre în perioada următoare. Comisia se concentrează pe implementarea uh, reformei justiției, combaterea crimei organizate, respectarea drepturilor fundamentale, precum și alte aspecte care uh, nu țin neapărat de priorități, dar totuși sunt importante, cum ar fi uh, reforma electorală și așa mai departe de când în 2014 Albania a primit statul de țară candidat, e adevărat că Albania a îndeplinit o seamă de progrese. În special, în lunile din urmă s-a, au adoptat amendamente constituționale care lansează o reformă a justiției de profunzime. Comisia, în aceste condiții, a permis deschiderea unor capitole de negociere. Uh, intervine un proces de evaluare a judecătorilor. Uh, în Albania continuă încălcarea a statului de drept și alte uh, sectoare sunt afectate, inclusiv dezvoltarea socială și economică. Suntem de acord cu opinia raportorului asupra rolului constructiv pe care l-a jucat Albania în regiune, precum și angajamentul arătat pentru alinierea cu politica externă și de securitate a UE. Comisia e de acord cu uh, proiectul de rezoluție că un dialog și dorința de compromis sunt decisive nu doar pentru succesul acestor reforme lansate, ci pentru întregul proces de aderare. Din acest punct de vedere, salutăm rolul important pe care îl are Parlamentul European și în cadrul în Comisie Parlamentară de Stabilizare și Asociere, care poate oferi uh, consiliere politică în perioada extrem delicată care urmează și așteptăm cu interes uh, cooperarea fructuoasă pe care o avem cu Parlamentul European și în lunile care vin în acest context. Vă mulțumesc foarte mult! Crut. Mulțumesc. Și acum uh, raportul Knut Fleckenstein. Este o erste Diskussion und wir werden über Domnule președinte, e un prim schimb de opinie, o primă dezbatere pe care o avem uh, și vom putea continua și pe baza amendamentelor în uh, viitor. Câteva observații totuși de pe acum. Dragi colegi, atunci când începem o negociere, criteriile de la Copenhaga nu trebuie să îndeplinite încă. Acestea intervin doar atunci când țara aderă. Efectiv, Albania a făcut reforme ale justiției pe care alții le fac doar atunci când negocierile sunt doar la jumătate de parcurs. Sigur, criteriile de la Copenhaga vor trebui îndeplinite în momentul aderării realmente la Uniune. Apoi, e just și putem preciza aceste lucruri totul nu e perfect, <laughs> ba din potrivă, sunt elemente foarte departe de ceea ce ne-am dorit, dar pot să înțeleg motivațiile unei anumite situații bunoare atunci când imobile construite ilegal, acestea sunt demolate. Asta nu se poate face în câteva zile și doar arătând cu degetul pe cineva. Uh, fără a ține seama de faptul că e vorba de un albanez sau de un grec care a construit respectiva clădire. Uh, trebuie ca fiecare să poată beneficia de garanții juridice și ca procedura să fie clară. O procedură în justiție e un lucru evident. În concluzie, vreau să vă spun un singur lucru. Mulți colegi eleni au luat cuvântul și uh, constatăm și în alte dezbateri acest lucru. Niciun stat membru nu pare să fie atât de oprimat ca uh, orice alt stat membru decât um, Grecia. Că e vorba de Macedonia, Albania sau Turcia. Și de fiecare dată nu avansăm din cauza că multe probleme nerezolvate persistă cu minoritățile voastre în aceste țări, în special în Balcan. Iată de ce nu sunt deloc ironic aici, nu vreau să înțelegeți că aș fi critic, nu. Cred că în biroul lărgit trebuie să reflectăm foarte serios asupra tipului de reuniuni pe care le-am putea uh, organiza, în special colegii greci, pentru a discuta despre problemele pe care ei le percep uh, în Macedonia și în Albania, pentru că eu cred că avem aici o sarcină aceea de a încerca să rezolvăm și problemele bilaterale. Trebuie să luăm poziție în mod foarte clar, așa încât procedura să nu se blocheze de fiecare dată în același punct. Eu nu am nici cea mai mică idee despre cum am putea proceda. Tot ce știu e că trebuie să găsim o soluție, trebuie să putem discuta deschis unii cu alții și poate în mod ceva mai intens. Și am să discut în birou și cu domnul Brock pentru asta și pentru a face niște propuneri. Knut, eh, mulțumim, Knut. Eh, în încheiere, reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor e 10 ianuarie la orele 12. Am încheiat eh, și discuția privitoare la Albania. Și acum ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, un schimb de opinii privitor la alegerile prezidențiale din Moldova. După cum știți, rezultatul acestora a fost victoria lui Igor Dodon cu 52,16% din voturile exprimate și uh, mă grăbesc să dau cuvântul domnului Scholtes o informare și apoi cine mai dorea, dorește poate interveni. Să știți că avem 14 minute la dispoziție, cel mult, pentru că trebuie să încheiem la ora 18. Mulțumesc. Grazie, signor președinte. Uh, so, first of all, uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc despre misiunea Parlamentului European, misiunea de observare a celui de-al doilea tur de alegeri prezidențiale care au avut loc pe 13 noiembrie în Moldova. Mm, membrii misiunii internaționale de observare a, a alegerilor s-au întâlnit cu ambii candidați din turul 2, Igor Dodon și Maia Sandu, Igor Dodon și-a exprimat încrederea în câștigarea alegerilor mm, cu vreo 800.000 de voturi și, așa cum știm, rezultatul arată o marjă mult mai mică de diferență între cei doi candidați. El, de asemenea, ne-a prevenit uh, că s-ar putea să aibă loc fraude, uh, dar a discutat tot, uh, cel mai mult despre posibilitatea studenților de a vota. El considera că intervine o discriminare, uh, pentru că 92 de circumscripții electorale erau deschise în nordul uh, țării. Uh, a mai recunoscut că mass media a depășit anumite limite în susținerea pe care a dat-o unuia sau altuia dintre candidați. Maia Sandu a subliniat transparența campaniei pe care a purtat-o și utilizarea uh, rețelelor sociale pentru a își mobiliza susținătorii. A admis însă că era dificil de uh, concurat cu uh, campania rivală mult mai bine finanțată. Uh, și, uh, de asemenea, ne-a spus că Biserica Ortodoxă Moldo- uh, moldovenească era clar împotriva ei. Maia Sandu încheiase un acord cu doamna cancelar Merkel pentru a primi refugiați în Moldova. De asemenea, fiind o femeie celibatară și fără copii, consideră că a fost discriminată. Tactici negative au fost utilizate, inclusiv limbaj uh, sexist și stereotip de gen, uh, declarații homofobe și alte asemenea. Rezultatele preliminare au arătat că Igor Dodon din Partidul Socialist Moldovenesc a câștigat 52% dintre voturi și Maia Sandu, Partidul uh, Acțiunea Solidară, a ieșit a doua cu puțin sub 48%. cea de-a doua rundă de alegeri. Evaluarea uh, voturilor și a felul în care uh, s-au numărat voturile uh, a arătat că procedura a fost urmată totuși au existat multe dificultăți pentru cetățenii din moldoveni care au vrut să voteze din străinătate și aici au fost probleme mari. S-a raportat că moldovenii au trebuit să se deplaseze pe distanțe foarte lungi ca să poată să se deplasa într-un centru de votare. Ehm, în anumite locuri au fost cozi uriașe sau nu au mai existat pur și simplu buletine de vot trebuie să tragă niște învățăminte din toate acestea, iar autoritățile responsabile trebuie să privească toate opțiunile posibile, inclusiv votul electronic. Pentru informarea dumneavoastră, peste 138.000 de cetățeni au votat în străinătate și 86 dintre aceste voturi s-au îndreptat către Maia Sandu. Participarea diasporei s-a dublat comparativ cu primul tur al scrutinului. o lipsă de transparență în felul în care au fost finanțate campaniile și posibile manipulări ale mass media, la fel ca în turul întâi, uh, rămân preocupări valide și de data aceasta. Mă gândesc și la finanțarea în termen general a partidelor politice. Uh, e nevoie clară de reforme în acest sector. iar partidele care participă la alegeri trebuie să uh, monitorizate. A devenit evident în turul 2 că um, cadrul juridic pentru finanțarea campaniei uh, trebuie uh, clarificat anumite uh, prevederi se referă doar la turul 1 și la turul 2, deci e nevoie de legislație suplimentară pentru ca uh, campaniile electorale și finanțarea acestora să fie uh, limpede în toate tururile de scrutin. Sper că autoritățile moldovene să analizeze uh, lacunele identificate de observatorii internaționali și să pună în aplicare recomandările acestora doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la uh, această misiune de observare a alegerilor pentru excelenta uh, muncă de echipă și cooperarea dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, onorevole Soltes. La... Mulțumim, uh, domnule Soltes. Acum nu corre miche. No, eh, Albania, not, Nu, no, eu vreau să iau cuvântul legătură cu Albania, spune domnul Corvin da, dar din păcate am uh, încheiat discuția pe punctul acela. Bun, acum uh, să vorbesc uh, președintele delegatului, domnul, domnul Preda. Cred și consider că aceste concluzii și recomandări pe care colegii care au observat alegerile sunt realmente pertinente, sunt obiective și surprind esența celor întâmplate a procesului electoral. Și cred că delegația Parlamentului European, în frunte cu Uh, domnul Solteș a făcut o treabă foarte bună la, la Chișinău. Acum, dincolo de sprijinul și simpatia firească a familiilor uh, politice europene față de partidele partenere de la, de la Chișinău, uh, Cred că este <clears throat> important să notăm că la acest moment proeuropenismul în Republica Moldova este reprezentat de către guvernul Filip, pe de-o parte, Uh, și de către mișcarea politică din jurul Maia Sandu pe cealaltă parte. Um, este, mai important, este de asemenea important uh, să, să înțelegem și să realizăm că um, uh, oamenii politici trebuie să fie animați de cumpătare și responsabilitate atunci când vorbesc despre Republica Moldova, pentru că Republica Moldova este um, o țară cu o istorie dură, într-o zonă tulbure, uh, Ă, și în niciun caz nu este un vehicul electoral în care politicienii se suie, vorbesc, fac declarații și după aceea <clears throat> coboară la prima stație. Ă, vom continua să sprijinim ă, Republica Moldova pe, pe viitor, însă este esențial ca realizările guvernului să se facă simți, să se simtă de o manieră pozitivă în, în societate, pentru că o mare parte din societatea din Republica Moldova rămâne divizată și mulți oameni consideră că lucrurile nu merg într-o direcție uh, bună. Și aș vrea să salut uh, un, uh, un eveniment care a avut loc astăzi. Premierul Filip, prezent la Bruxelles, a semnat astăzi la sediul NATO deschiderea sau acordul privind deschiderea biroului de, de legătură al NATO la, la Chișinău și e de precizat că acesta este un birou civil și în niciun caz o bază militară. Vă mulțumesc. Grazie. Onorevole Preda. Mulțumesc și acum domnul Preda. Uh, Mersi infiniment, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații scurte privința alegerilor din Moldova, dar înainte, mai înainte doresc să felicit pe domnul Șotec și pe ceilalți membri ai delegației care s-au deplasat la fața locului Prima observație se referă la campania electorală care a fost uh, grav afectată de dezechilibru în ce privește finanțarea candidaților și accesul la mass media. Candidata pro-europeană, doamna Maia Sandu, nu a avut acces la uh, mass media, deci a fost blocată sistematic de elita politico-administrativă, pentru că a criticat nu doar comuniștii lui Dodon, ci și pe această coaliție pro-europeană care este la guvernare. Deci, uh, alegerile nu s-au desfășurat deloc bine de acest punct de vedere, că nu e vorba doar de ziua votului uh, când vorbim de alegeri, uh, vorbim și de campanie electorală. Nici nu vă puteți imagina ce dezechilibru a fost cineva care era la Chișinău putea doar constata că pur și simplu aproape lipseau afișele uh, cu chipul mai Sandu, deci trebuie să spunem uh, clar aceste lucruri. Și în ce privește uh, ziua votului propriu zis faptul că la mai multe secții de votare din străinătate nu mai erau buletine de vot, e suficient ca să vedem ce penibil a fost toată organizarea. Deci nu, s-au desfășurat deloc bine aceste alegeri. De, de neînchipui să se termine buletinele de vot, n-am mai auzit așa ceva. Deci trebuie să spunem foarte clar ce s-a întâmplat. Și a doua observație, președintele ales e cineva care pur și simplu s-a angajat să anuleze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Acum, sigur că la presiunea diferitelor, uh, diferiților actori politici, mai nou spune că se mai gândește. Însă, chiar dacă formal nu va suprima acest acord, va face tot ce poate ca să nu fie aplicat, pentru că dacă citiți uh, acest angajat, el spune foarte clar că dorește un regim... Domnia sa spune că acordul de asociere e un regim de oprimare a Moldovei. El vorbește despre capitalism, de imperialism, e limbaj anilor 50. Dacă priviți programul său, ă, vă treziți că citiți un document din anii 50. Deci hai să ă, știm exact cine este președintele acesta, mai ales că Coaliția pro-europeană de la Chișinău e dominată și controlată de cineva care s-a declarat coordonator acestui guvern, fără a fi ales. E vorba de un oligarh care se numește Plahotniuc și care face numai rău Moldovei. E vorba de o țară condusă de un comunist și controlată de un oligarh, care are pretenția să controleze tot ce se întâmplă în această țară și în coaliția, zonă, mă tabăra pro-europeană. Deci trebuie să renunțăm la iluzii și să ne gândim la o altă politică inclusiv mă gândesc la unele state membre care au un interes pentru Moldova. Mă gândesc deci și la România, care rămâne blocată în opțiunea sa uh, pentru acest oligarh. Deci sunt foarte decepționat de ce s-a, s-a întâmplat în ce privește organizarea. Na, nu putem vorbi de alegeri libere. Alegerile au fost uh, clar disproporționate din punct de vedere al uh, mijloacelor candidaților, accesul la mass media. E o victorie penibilă a domnului Dodon. Uh, și va avea o mare problemă politică cu acest adversar al Europei uh, pe care îl avem în nou președinte din Moldova și cu uh, tabra pro-europeană controlată de fapt de către un oligarh. Mulțumesc! Cum abbiamo putut vedere ce... Da, vedem că opiniile diferă, după cum am putut vedea. Da, mă rog, e normal. Intervenție fără microfon domnului Preda. Am spus, spune președintele, există o divergență de opinii. Mă zice, a spus șeful de delegație și președintele delegației. Ă, deci, da, și am auzit ce a spus domnul Preda, dar e normal să fie diferențe de opinii. Vom mai avea discutat ă, pe tema asta. Să, mă rog, mai e ceva de adăugat sau e, e bine așa? Vă rog. Yes, I could agree with some Domnul Scholtes, da, nu sunt de acord cu unele afirmațiile domnului Preda. Sigur, au fost doi candidați uh, cu mm, mari diferențe în ce privește trecutul, relația cu mass media. Însă, marea provocare a fost și la nivel intern. Am avut ocazia să vorbesc cu președintele Parlamentului, cu președintele Republicii, intervenție fără microfon. Să, domnul Șolte, sunt autorități de stat, nu putem să ignorăm. Suntem, suntem observatori. Nu putem spune că nu vorbim cu ei pentru că, mă rog, au o anumită apartenență politică, deci din tabăra oligarhului sau nu. Uh, Eu mă refer la, doar la reformele economice, deci da, e adevărat că nu e posibil să nu meargă foarte bine. Mulțumesc. Bine, trebuie, trebuie să avem încredere. Hai să spunem așa, spune președintele. Mulțumesc tuturor. Am încheiat reuniunea de astăzi a FED. Ne reîntâlnim pe 5 decembrie 2016 la orele 15. Mulțumesc și bună seara tuturor.